Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă urez bun venit și în această dimineață. Vom continua lucrările reuniunii noastre începute ieri. Avem uh, punctul 13, o audiere publică, vreo... E deja cincea, dacă nu mă înșel, uh, audiere publică pe legea europeană comună în materie de vânzare. Între timp, știți că există pe masa de lucru rapoartele uh, celor două comisii. Domnul Berlinguer, doamna Gebhardt sunt responsabile. Iată că nici cei de la IMCO nu s-au uh, lăsat înduplecați, nu au venit la această reuniune, la această audiere. Cred că este ultima audiere publică din acest dosar uh, foarte complex și vom uh, prelucra ceea ce uh, se va discuta, urmând ca în iulie să avem o reuniune comună cu parlamentele naționale pe acest subiect. Și apoi, în sfârșit, vom vota, vom avea mandatul de negociere cândva în septembrie-octombrie, urmând ca mai târziu să tratăm subiectul și la plenară. Acesta este așadar calendarul nostru. O iurez bun venit și Diane Wallis, care nu mai e membru în Parlamentul European. În acest an, la început, a decis să plece din Parlamentul European și să revină acasă. Dar ea este mama acestui proiect, pentru că motivul principal pentru care doamna Reding a acceptat acest dosar a fost raportul Wallace. Și raportul Wallace a fost votat cu o majoritate covârșitoare la vremea respectivă în Parlamentul European. Iată că acum avem uh, dosarul în lucru și trebuie să vedem ce putem face în așa fel încât să avem un rezultat bun. Vreau să mă refer acum la experții care au venit la audiere, să le mulțumesc pentru prezență. Avem reprezentant uh, Uh, avem reprezentat domeniul științific european în acest domeniu, pentru că înainte de a trece la treburile serioase, mi se pare foarte important să uh, ascultăm ce au de spus și organizațiile pavilion. Dora Sembadi Kleis, uh, doamna Pache von Boyk, uh, domnul Friedrich Graf von Westphalen de la CCBE și domnul Hugh Bill de la Universitatea Warwick. Deci sunt reprezentate mai multe nivele, nivelul IMM-urilor, nivelul comercial, nivelul juridic și nivelul academic. Începem așadar cu doamna Sempali Kleis de la UEAPME, uh, consilier juridic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele organizației pe care o reprezint, Vă mulțumesc dumneavoastră și raportorului sau coraportorului pentru această invitație. Voi vorbi acum în engleză. The European Association of Craft Small and Medium Sized Enterprises UEAPME reprezintă exclusiv IMM-uri 12 milioane în toată Europa. Uh, noi uh, considerăm că acest uh, proiect de raport este esențial și este esențial să purtăm discuții pe marginea lui, pentru că numai în modul acesta putem să evaluăm acest instrument, să avem o imagine de ansamblu a acestuia și să îl îmbunătățim. Pentru a contribui la această discuție, UEAPME își actualizează poziția, ultimul este din noiembrie 2012 și Uh, ține cont de lucrările acestei comisii. Aș vrea să spun la bun, de la bun început că remarcile pe care le fac aici se bazează pe contribuțiile membrilor noștri. Desigur, uh, contribuțiile nu sunt exhaustive. Deci, în prima parte a intervenției mele, aș dori să încep uh, axându-mă pe principalele elemente care apar uh, și în memorandum. În primul rând, uh, WebMe uh, salută faptul că raportul menține aplicabilitatea CSL la contractele B2B. Apoi, uh, limitarea domeniului de aplicare la contractele la distanță. Salutăm uh, declarația că raportul încearcă să deschidă dezbaterea pe această uh, temă. Trebuie să spunem de la bun început că trebuie să privim ambele fațete ale monedei. Desigur, există avantaje și există și limitări. Ar fi un avantaj să testăm acest instrument într-un domeniu de aplicare limitat, pentru că este o experiență foarte nouă la nivel european și, desigur, majoritatea activităților de vândare, vânzare transfrontaliere au uh, loc uh, prin contracte la distanță. Trebuie să privim însă și cealaltă fațetă și nu aș spune că acestea sunt dezavantaje, dezavantaje ci sunt uh, întrebări pe care trebuie să le clarificăm sau care necesită discuții suplimentare. Desigur, dacă este vorba de orice tip de limitare, trebuie să uh, ne întrebăm dacă acest lucru nu va duce la o fragmentare juridică. Din punctul de vedere al IMM-urilor, utilizând diferite instrumente pentru contractele la distanță și pentru activități uh, comerciale uh, directe, ar putea să ducă la confuzie și poveri administrative. Uh, IMM-urile folosesc contractele la distanță ca o activitate suplimentară la activitățile uh, directe cu beneficiarul. Noi considerăm că în uh, cazul unor um, contracte model cu astfel de contracte model am putea să depășim dificultățile. Aceste contracte ar trebui să fie uh, elaborate cu participarea tuturor uh, părților interesate. Știm că această comisie a încurajat comisia să procedeze astfel. Dacă este vorba de limitarea domeniului de aplicare la uh, contractele de la distanță, trebuie să ne gândim și la directiva privind drepturile consumatorului, uh, caracterul său uh, pe deplin armonizat Uh, trebuie să ne întrebăm dacă uh, nu vor exista confuzii la nivelul IMM-urilor și pentru ca să nu existe, uh, este nevoie ca partea complet armonizată să, din directivă să fie preluată fără nicio modificare. Considerăm că aceasta este o condiție importantă pentru ca acest instrument să poată să funcționeze și în cazul întreprinderilor mici și mișlocii. În a Doi la rând, aș dori să mă uh, refer acum la uh, problema remediilor a căilor de atac. Este foarte important acest lucru, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Avem impresia că Comisia și cei doi raportori au înțeles faptul că avem preocupări serioase în această privință și pentru a aborda aceste preocupări au fost prezentate trei soluții și acum o să mă refer la aceste trei soluții succint. Prima soluție introduce un termen de șase luni după ce riscul a trecut uh, la cumpărător. După expirarea acestei uh, perioade, Uh, consumatorul, cumpărătorul trebuie să accepte un uh, remediu. Uh, totuși, șase luni e o perioadă prea lungă și dreptul de vânzare și de recompensare al vânzătorului ar trebui să fie primul remediu. A doua soluție arată că consumatorul trebuie să Uh, da o uh, notificare de uh, încheiere, de terminare înainte sau într-un răstimp rezonabil. WACME are totuși niște preocupări legate de acest lucru. Am vrea să știm ce înseamnă într-un timp rezonabil. E vorba de 2 ani, e vorba de 6 luni. Credem că acest lucru trebuie clarificat. Și în această privință aș dori să mă refer la amendamentul 150 care este legat de această a doua soluție prezentată de proiectul de raport. Potrivit acestui amendament, notificarea terminării trebuie să fie dată într-un răstimp uh, rezonabil de la momentul în care uh, a luat naștere dreptul în articolul 199 alineatul 1 la comisie se prevede că momentul în care momentul în care cumpărătorul uh, se bănuiește că ar fi fost uh, convins de faptul că are acest drept, a, constituie momentul în care începe acest drept. Pe de o parte, avem uh, întreprinderile mici și mijlocii care au uh, drepturi și obligații, dar de asemenea trebuie să existe și un consumator rezonabil care la rândul său are drepturi și obligații. Și în acest moment aș dori să mă refer la o discuție uh, de la ultima comisie, probabil că nu a fost ultima comisie, dar momentul în care a fost prezentat ultimul proiect de raport. Pentru că atunci s-a vorbit despre IMM-uri și s-a spus că acestora nu le pasă de protecția consumatorului. Considerăm că este foarte periculos uh, să uh, denaturăm realitatea în felul acesta. Uh, întreprinderile mici și mijlocii se preocupă de consumator, ele trăiesc de pe urma reputației lor. Deci doresc uh, să le ofere servicii și produse de bună calitate, să aibă contacte bune cu clienții, pentru că numai în felul acesta pot să supraviețuiască și uh, pot să concureze cu multinaționalele. Considerăm de asemenea că este foarte periculos să spunem că atunci când 50% din uh, IMM-uri uh, sunt companii formate dintr-o singură, uh, dintr-o singură persoană și că un IMM în medie în Europa are șase membri. Sigur, toate aceste IMM-uri oferă o protecție de grad înalt consumatorului, dar pe de altă parte, dacă le iei veniturile, și le pui să plătească costuri uh, suplimentare pentru a remedia uh, niște uh, contracte proaste, în felul acesta uh, își vor pierde un loc de muncă. Cerem ca uh, lumea să vadă realitatea în această privință. Dacă ajungem acum la cea de-a treia soluție, consumatorul trebuie să plătească pentru utilizare în cazurile în care reziliază contractul. Am uh, dori să uh, cerem acestei comisii și Parlamentului să nu urmeze această abordare, pentru că această abordare ar uh, da naștere la mai multe întrebări și nu la soluții. Cine ar recalcula aceste plăți sau, desigur, punctul cel mai spinos ce se întâmplă dacă consumatorul refuză să plătească? Experiența ne-a arătat că IMM-urile uh, nu se adresează instanței pentru a uh, cere uh, aceste plăți și deci avem probleme serioase cu efectuarea plății. O să închei și o să spun că în general putem să spunem că cele primele două soluții ar putea să fie o bază solidă de discuții uh, de asemenea, vreau să spun că în continuare credem că cea mai bună soluție este cea care este aplicată în mod curent uh, în sensul directivei privind bunurile. Am fost uh, invitați și la unul dintre atelierele discuții ale acestei uh, comisii. S-a făcut o lucrare pe această temă și căile de atac de acolo, remediile aflate la dispoziția consumatorului sunt încă valabile. Uh, avem și o listă uh, a amendamentelor. Aceasta nu este exhaustivă. Aș vrea să dau câteva exemple. Amendamentul 117 și amendamentul 171. Avem preocupări legate de o serie de amendamente, însă Uh, desigur, uh, discursul meu uh, va fi pe website, așa încât puteți să-l consultați și să vedeți și alte exemple. Aștept discuțiile, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Doamna Pahăl are acum cuvântul, reprezentanta BEUC. Mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat BEUC la această audiere. Aș dori să mă refer la cele mai importante puncte din perspectiva consumatorilor. Din nefericire, nu o să puteți să citiți diapozitivele mele, deci voi încerca să prezint oral cât mai mult de acolo. Elementele alese pentru astăzi se referă la domeniul de aplicare, limitarea la vânzarea la distanță, apoi alternativele care au fost discutate de Dora, da, asta înseamnă reducerea nivelului de protecție privind dreptul de a pune capăt unui contract. A treia întrebare, care este impactul amendamentelor referitoare la contractele cu conținut, conținut digital și încercarea de a include cloud computing și în al patrulea rând, dacă formula sau propunerile de amendamente ne ajută la îndeplinirea obiectivelor de a spori comerțul electronic transfrontalier și apoi niște concluzii. Domeniul de aplicare am modificat, reducerea la contractele de la distanță poate să însemne sporirea fragmentării. După cum vedeți, fragmentarea a sporit pentru că dacă avem o diferență între contractele transfrontaliere și cele interne și apoi uh, o fragmentare între contractele online și cele offline, limitarea domeniului de aplicare ar duce la duplicarea, dublarea legislației europene existente. Vreau să vă reamintesc că drepturile consumatorilor și directiva jumătate din directivă se referă la Uh, contractele de vânzare la distanță și cele uh, electronice. Ea intră în funcționare la jumătatea anului uh, viitor și acolo există o serie întreagă de drepturi și cerințe pentru contractele la distanță, reguli de livrare pentru ele, încheierea contractelor într-o anumită formă, și așa mai departe, și uh, trecerea riscului în contractele la distanțe, toate aceste reguli au fost adoptate de Parlament și de Consiliu și este o directivă armonizată, ceea ce înseamnă că nu mai există fragmentare în ceea ce privește statele membre. În al doilea rând, cred că se creează și mai multă confuzie existența acestor două sisteme pentru că ar exista reguli diferite pentru contractele online și cele offline pentru consumatori și s-ar intra în domenii în care nu există justificare datorită specificității metodei de vânzare. Dacă există dreptul de retragere, există o trăsătură specifică pentru contractele la distanță, dar există și reguli diferite pentru garanțiile legale, ce nu n-are nimic de a face cu metoda vânzării la distanță. De exemplu, consumatorul german care are acum o perioadă de doi ani pentru garantarea drepturilor și n-are datoria să notifice, să zicem că ar exista obligativitatea notificării lipsei de conformitate, consumatorul german are o perioadă de șase ani, deci o, um, abordare total diferită pentru contractele online și offline, ceea ce ar duce la subminarea încrederii consumatorului în aceste tranzacții online transfrontaliere și s-ar ajunge și la discriminarea consumatorilor care nu vor să uh, cumpere online, ci cumpără direct de la magazin sau care vor să cumpere în țara lor uh, pentru că acele contracte digitale sunt mai bine protejate uh, iar cei care nu um, profită de aceste reguli ar fi uh, victimele discriminării pozitive. Costurile de reglementare ar fi sporite pentru că s-ar putea să existe patru seturi de standarde diferite, contracte offline, contracte online, contracte online transfrontaliere fără CSL și contracte online interne deci o complicație suplimentară ar spori compleximitatea și uh, lipsa de certitudine juridică. S-ar distorsiona concurența, care este absolut clasică în ceea ce privește regimurile duble, și s-ar duce, ar reieși din diferențele dintre contractele online și cele offline transfrontaliere Am încercat, dar nu se vede foarte bine pe diapozitiv. Să sperăm că voi putea uh, să pun această prezentare pe website. Iată structura propunerii CSL. Aveți cele 8 părți în coloana din uh, stânga, iar apoi anexele pe partea din dreapta. Și am încercat să arăt uh, care aspecte sunt deja prevăzute în alte legi sau în legea contractuală în albastru legea contractuală, cele în roșu deschis sunt uh, elemente pe care noi nu le considerăm necesare pentru tranzacții transfrontaliere, pentru că ne gândim ce armonizare e necesară pentru a promova comerțul electronic și ce rămâne sunt părțile privind măsurile reparatorii pentru lipsa de conformitate și pentru cele cu uh, conținut digital. Acestea sunt verde. După părerea noastră, aceasta este uh, ceea ce lipsește în privința armonizării, dar trebuie să fie o armonizare adevărată. Și uh, firmele trebuie să aleagă cu cine fac contracte pe acest temei juridic. Amendamentele privind reducerea drepturilor consumatorilor, mai ales dreptul de a pune capăt contractului, în primul rând, opțiunea 1 dreptul um, vânzătorului de a găsi o soluție după opt luni, pentru că ar însemna o reducere a achiului consumatorului, pentru că de fapt nu există acest drept. Consumatorul este cel care trebuie să aleagă măsurile reparatorii și nu vânzătorul. Este regula ca după șase luni să existe acest drept iar vânzătorul stabilește care este măsura reparatorie corectă, dar vânzătorul în perioada de garantare are, trebuie să aibă o, o opțiunea de a pune capăt contractului. Opțiunea a doua, nu există acest drept, dacă consumatorul nu notifică, este iar uh, Uh, problematic după părerea noastră. Mulți consumatori nu știu că există această datorie de notificare privind lipsa de conformitate pentru că nu e o obligație în achiul uh, existent. Ar fi o obligație nouă și după părerea noastră uh, este inutilă pentru că, de fapt, consumatorul se adresează comerciantului imediat ce constată că există o problemă. Ar fi, de asemenea, o problemă de, privind reducerea protecției în anumite țări, cum ar fi Marea Britanie. Opțiunea a treia, obligația consumatorului de a plăti pentru utilizare, este o înrăutățire majoră a drepturilor consumatorului. Nu avem a, această prevedere și înseamnă că orice, în orice situație de încetare a contractului se poate face apel la această opțiune. Ce este important în acest context? Toate opțiunile prezentate trebuie văzute în contextul total al propunerii și al amendamentelor propuse. Mai este un amendament important, amendamentul 185, care dă comerciantului dreptului să solicite daune pentru deteriorare dacă le citim împreună cu opțiunea 12 și articolul 174 din propunerea originală, la fel și pentru opțiunea a treia și vă voi arăta acest lucru. Concluzia este că dreptul de încetare a contractului nu are niciun fel de semnificație practică pentru consumator, pentru că, evident, în orice situație, ar fi așa de multe posibilități sau probabilități ca un comerciant să ceară despăgubiri sau plată pentru utilizare sau pentru deteriorare, încât consumatorii nu ar beneficia niciodată de acest drept de a pune capăt uh, contractului. Pe scurt, amendamentele referitoare la conținutul digital, trei categorii, măsuri reparatorii pentru conținut digital nemonetar sunt uh, este un pas foarte bun și necesar, apoi restituirea conținutului digital este mai problematică. De exemplu, dacă e vorba de un bun tangibil, el este returnabil numai dacă nu este uh, dacă nu a fost desigilat, dar trebuie ca să vadă defectul, trebuie să-l desigileze, deci nu funcționează. Mă voi grăbi pentru că rămân fără timp. Cloud computing, înțelegem de la coraportori amendamentul 8, uh, considerentul 71A, că există tendința de a include cloud computing în domeniul de aplicare al CSL. Sporește însă incertitudinea juridică. Deocamdată nu e foarte clar ce anume face CSL uh, și în ce măsură cuprinde cloud computing. În primul rând, definiția conținutului digital e oarecum diferită de definiția din directiva privind drepturile consumatorilor, care este o altă uh, problemă, pentru că aceeași problemă nu este definită la fel. Apoi, Vrem să includem și cloud computing ca un serviciu uh, anexă, ca un serviciu relaționat, dar nu înseamnă, nu știm ce înseamnă în ceea ce privește serviciile de cloud computing, ce servicii ar fi cuprinse și aș vrea să spun că s-a anunțat că există un instrument opțional suplimentar pentru cloud computing. Comisia a anunțat acest lucru, deci un alt nivel de complicații la regimul existent și guvernanța conținutului digital. Deci nu mi se pare o idee foarte bună. Am spus cam ce vroiam să spun despre acest diapozitiv și vreau să spun în general că acest conținut digital este un element care trebuie armonizat, prevederile privind conținutul digital și pentru ce, în CSL există acest lucru opțional uh, și după părerea noastră, Parlamentul și Consiliul au obligația să-i protejeze pe toți consumatorii în ceea ce privește contractele și, bineînțeles, în ceea ce privește folosirea intensivă a acestor contracte, care nu trebuie să fie prevăzute printr-un instrument opțional. Trebuie să fie societățile comerciale care aleg cui să ofere această posibilitate. Aceste amendamente propuse ne duc la o situație mai bună. Noi răspundem că nu. Părerea noastră este că există niște preocupări care sunt valabile. Nu o să trec prin toată lista de probleme care, pe care le-am menționat deja. Vreau să spun doar că această propunere modificată sporește posibilitatea ca ă, în anumite țări consumatorii să aibă o situație mai proastă cu CSL decât ă, cu uh, Uh, origine, cu propunerea originală inițială a Comisiei, ce blochează îmbunătățirile necesare pentru a moderniza dreptul contractual, ar bloca tradiționala armonizare, instabilește un regim dublu online-offline care fragmentează piața și alternative mai bune pe ultimul diapozitiv. Vreau să spun că o evaluare de impact ar trebui făcută în acest moment pentru a vedea dacă e bine să ne limităm doar la vânzările online. Acest lucru nu s-a făcut în propunerea inițială, decât să existe un regim opțional ar fi niște regimuri uh, pentru drepturile de autor, uh, toate aceste elemente sunt măsuri care urmează să fie luate și cred că ar trebui să, se, să așteptăm să se ia aceste măsuri înainte de a propune asemenea contracte, asemenea soluții opționale. Trebuie să depășim aceste probleme și încă un lucru important, armonizarea mixtă este uh, un instrument de reglementare valabil, ar trebui să revizuim directiva de vânzări pentru a ajunge la plus valoare pentru toți consumatorii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Urmează Leon Mollenberg de la e-commerce. Mulțumesc, mulțumesc acestei uh, comisii. Cei de la e-commerce sunt foarte bucuroși că pot să-și exprime comentariile pe această propunere de uh, legislație pentru uh, vânzare comună. Îmi cer scuze pentru engleza mea, nu era traducere din olandez, așa că trebuie să vă descurcați cu engleza mea. Uh, we are e-commerce Europe and we are... Reprezentăm companiile care uh, sunt afectate de CSL sau sunt implicate, care fac activități uh, transfrontaliere pe internet. Uh, suntem 10 uh, asociații care reprezintă mai bine de 4.000 de companii care activează în comerțul electronic. După cum uh, vedeți, cifra de afaceri din comerțul electronic a fost de mai bine de 300 de miliarde de euro. Este o creștere foarte mare de aproape 20% în condițiile de criză avem nevoie de un sistem uh, bun pentru a face activitățile transfrontaliere. În primul rând, considerăm că armonizarea ar fi cea mai bună uh, opțiune. Atunci uh, când regulile sunt uh, la fel ca în țara ta, nu trebuie să uh, te gândești la reparații sau alte legislații dacă lucrurile sunt la fel ca în țara ta. Deci uh, preferăm o reglementare armonizată în toată Europa uh, cu aceleași reguli pentru contracte și tra contracte transfrontaliere. Problemele cele mai mari pe care le vedem în cazul uh, comerțului transfrontalier nu se referă la aspectele juridice, ci uh, servicii consumatorului, plăți uh, și alte asemenea aspecte. Una dintre problemele uh, cele mai uh, mari și aici aveți un, uh, un uh, grafic în legătură cu țările din Europa care uh, vând uh, online. Mai este încă mult de făcut pentru a facilita uh, comerțul electronic și cifrele arată acest lucru. care este problema care apare în comerțul electronic transfrontalier. În primul rând, există dispoziții naționale care nu sunt armonizate uh, Considerăm că una dintre cele mai mare, mari probleme este uh, neclaritatea în legătură cu Roma 1 și Roma 2. Roma 1 spune că poți să-ți uh, alegi sistemul juridic aplicabil uh, dacă uh, nu dai uh, consumatorului drepturile de care se bucură în uh, țara sa. Apoi poziția autorităților naționale, pentru că autoritățile de protecție a uh, consumatorului uh, uh, a optat pentru propriul sistem. Cea mai mare problemă în comerțul electronic transfrontalier o constituie sistemul de TVA și de impozitare. Deci, aici, asta implică sistemele logistice. Eh, cum putem să eh, ajutăm prin armonizarea dispozițiilor eh, legale? Dacă se armonizează, nu mai este nevoie de alegerea legislației aplicabile în conformitate cu Roma 1 vedem că directiva privind uh, drepturile consumatorului de la mijlocul anului 2014 creează o piață armonizată la maximum în Europa în ceea ce privește uh, vânzarea la distanță așa încât numai în, uh, mai există o cerință minimă de reguli armonizate în ceea ce privește vânzările transfrontaliere cine trebuie să plătească atunci când se retrage, cine plătește când se returnează un bun, când se face plata. Um, acestea sunt uh, principalele probleme pe care le avem în legătură cu uh, comerțul transfrontalier și ele sunt rezolvate prin această directivă privind drepturile consumatorilor care va intra în Europa în vigoare începând cu jumătatea anului 2014. Deci nu mai este nevoie de o armonizare ulterioară sau alegerea unui instrument. Problema care va rămâne însă va fi perioada de garanție și neconformitatea și uh, măsurile uh, de reparații. Avem nevoie de o soluție pentru o perioadă de garanție și dorim uh, ca această perioadă să fie aceeași la nivelul Europei uh, și dorim uh, niște uh, reguli foarte clare în legătură cu neconformitatea și cu măsurile reparatorii. De asemenea, am fi ajutați uh, Uh, prin încurajarea unui nou sistem de plăți, însă, din câte vedem, există o singură, uh, un singur spațiu al plăților europene și, după cum vedem, serviciile poștale sunt liberalizate, ceea ce dă un impuls nou distribuției transfrontaliere. Apoi, Există și inițiative uh, legate de uh, sal și de sol pentru Uh, a ne ajuta să avem activitate mai bună uh, pe plan transfrontalier. Dacă există uh, o soluție prin CELS, um, vedem că domeniul de aplicare este restrâns, comerțul electronic transfrontalier nu uh, se referă numai la vânzarea de bunuri, ci uh, în mare parte se referă și la servicii și în cea mai mare parte e vorba de uh, contracte mixte, servicii și bunuri. Și asta în cazul unei plăți fixe. După cum vedem în CSL, CSL-ul nu oferă o soluție sau un remediu pentru, uh, consume, pentru contractele uh, mixte. Dacă există un uh, contract mixt, uh, acesta va fi perceput ca un contract pentru vânzarea de, de bunuri și nu există o dispoziție în acest sens în CSL. Este ușor de înțeles? Nu credem. Este un sistem foarte complex, pentru că, în primul rând, atunci când trebuie să faci o alegere în calitate de întreprindere în acest sistem, trebuie să îl analizezi și să vezi ce aduce nou. Și dați-mi voie să spun, asemenea legislației consumator, privind consumatorii uh, din ultima vreme nu este ușor de înțeles. Apoi uh, creează Uh, un sistem uh, unitar, într-un sistem uh, legal care are propriile reguli, care va avea un cadru juridic într-o Europa mai fragmentată decât am dorit să fie. Apoi nu există o relație clară între dreptul legislației aplicabilă și CSL. Ce spune Roma 1 în acest domeniu? Nu este foarte clar. Apoi, mai uh, este nevoie în continuare să se uh, opteze pentru legislația aplicabilă. Deci, trebuie să faci ceea ce am făcut până acum, să se aleagă uh, legislația aplicabilă și să se facă opțiune pentru un sistem juridic voluntar. Apoi, Uh, relațiile contractuale vor fi parțial acoperite de legislația națională aplicabilă și de CSL. CSL. Uh, este flexibil și dinamic, ne îndoim de acest lucru. Noi considerăm că această legislație se va dezvolta în continuare în viitor și ne întrebăm dacă acest uh, instrument privind legislația europeană comună în materie de vânzări, dacă în momentul în care va fi adoptat, va fi suficient de flexibil pentru uh, a se schimba și pentru a uh, se conforma cu noile dispoziții din achiul comunitar privind consumatorul. Noi nu considerăm că momentul de față este flexibil. Este ușor de aplicat dacă o, o întreprindere dorește să uh, îl aplice, trebuie să fie ușor să facă acest lucru. În primul rând, atunci când uh, optăm pentru CSL, avem niște îndatoriri de informare. Trebuie să uh, le prezentăm într-un format standard potrivit, uh, regulile, potrivit regulilor uh, CSL. Trebuie să cerem consimțământul explicit pentru aplicarea legislației. Deci trebuie să cerem o, un dublu consimțământ. Dacă sunt lucruri care nu ne plac în calitate de comerciant, trebuie să cerem consumatorului consimțământul său sau să facă ceva pentru că dacă tot cerem acest lucru, o să părăsească pagina noastră pe internet și va încerca să uh, achiziționeze produsul sau serviciul în altă parte. Deci nu este foarte ușor să ceri un dublu consimțământ. În primul rând trebuie să ceri uh, consimțământul pentru contract și apoi uh, un alt consimțământ explicit și trebuie să îl confirmăm pe un uh, mediu durabil, asta costă bani și timp și, uh, în ultima instanță, uh, consumatorul este cel care plătește prețul. Și dacă consumatorul consumatorul nu este de acord cu CSL. Asta e o problemă pentru noi, pentru că în calitate de comerciant nu spui consumatorului, ei bine, nu accept legislația comună europeană în materie de vânzare, deci nu o să fac uh, Uh, comerț cu tine. Nu poți să spui așa ceva. Deci, trebuie să creăm două regimuri. Unul pentru consumatorii care acceptă CSL și altul pentru consumatorii care nu acceptă această legislație în materie de vânzare. Pentru că, după părerea noastră, nu poți să forțezi consumatorul să accepte. Deci, dacă trebuie să opteze între cele două sisteme diferite, sigur, alegerea este ușoară. Este pentru un singur uh, sistem. Uh, alegem uh, legislația noastră. Dacă ai și alte drepturi uh, în țara ta, în țara de origine, atunci uh, să ni le aduci la cunoștință și noi le vom respecta. Și autoritățile din țara consumatorului sunt și ele mulțumite de această soluție. Următoarea întrebare pentru comercianții pe internet este cum să îi convingă pe consumator că procedează bine atunci când alege legislația europeană comună uh, în materie de vânzare, pentru că Roma 1 uh, oferă o protecție mai bună decât CSL. Uh, legislația aplicabilă aleasă întotdeauna uh, respectă standardele minime ale acțiului uh, comunitar privind consumatorul. De ce un consumator în aceste împrejurări ar alege legislația europeană comună în materie de vânzare? Ne îndoim. Nu nu, nu suntem siguri că uh, el întrevede profitul pe care îl oferă uh, această legislație. CSL-ul ar aduce o soluție pentru majoritatea uh, problemelor cu care ne confruntăm atunci când e vorba de comerțul electronic? În momentul în care uh, directiva privind drepturile consumatorului va intra în vigoare la mijlocul anului 2014, majoritatea problemelor vor fi rezolvate, pentru că vom avea un set de reguli armonizate în ceea ce privește vânzările la distanță. Perioada uh, de răzgândire îndatoririle pe care le are uh, comerciantul atunci când Uh, consumatorul renunță la produs. Deci uh, este o nevoie limitată de armonizare uh, în Europa în anumite domenii și, după părerea noastră, mai ales atunci când este vorba de TVA și alte taxe. Considerăm că este nevoie de norme comune în ceea ce privește neconformitatea și măsurile reparatorii și uh, reguli privind perioada legală de garanție. În general avem o perioadă de garanție care uh, depinde de bunul sau serviciul uh, vânzut, de, uh, vândut sunt consumatori, sunt uh, comercianți, mă scuzați, uh, care vând mașini de uh, spălat pentru care oferă 15 ani de garanție pentru că e o mașină foarte bună. Considerăm pentru mine, în calitate de consumator olandez, nu aș accepta CSL-ul pentru că legislația din uh, țările de jos îmi aduce mai mult ca protecție față de legislația europeană. Deci trebuie să convingem consumatorul De ce să nu optăm pentru modalitatea cea mai, cea mai transparentă, cea mai ușoară și uh, cea mai convenabilă din punct de vedere al prețului? Uh, armonizarea regulilor existente prin conformitatea măsurilor reparatorii. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum profesorul von Westphalen. Mulțumesc! Mai întâi o remarcă de ordin personal. Eu uh, reprezint CCV, dar noi nu am fost încă în măsură să discutăm acest uh, Uh, dosar, așa că eu o să mă refer în termen general la declarația din 7 septembrie a CCB care e și pe site-ul nostru. Și acum voi continua în germană. Am trei puncte importante aici. În primul rând, chestiunea domeniului de aplicare, ținând cont de restricțiile care au fost întreprinse. În al doilea rând, noul concept de bună credință și fair dealing și, în al treilea rând, o scurtă observație în ceea ce privește compensațiile. La 1, așadar, se pune întrebarea dacă, într-adevăr, are sens să ne limităm la... Să, să limităm contractele. Eu cred că putem pleca de la premisa că, da, e de bun simț, dar să vedem dacă nu cumva asta implică o analiză adițională exhaustivă. Cine este de părere că aici mai trebuie clarificate lucrurile? Uh, acea persoană își va pune trei întrebări. De exemplu, în ce măsură limitarea temeiului juridic um, face ca relațiile contractuale să se schimbe. Pentru că până la urmă practic e vizat întreg domeniul de aplicare. Prim, un prim punct de pornire pentru mine aici ar fi să mergem uh, mai dincolo de contractele la distanță. Și avem aici uh, articolul 5.1a. Se spune că CSL nu se limitează la contractele la distanță, mai ales dacă contractul în sine nu a fost încheiat prin uh, mijloace de comunicare la distanță. Se spune că e o coincidență dacă într-adevăr au fost utilizate mijloace de comunicare la distanță sau nu dar eu cred că ar trebui să ne gândim că până la urmă domeniul de aplicare pentru această derogare este foarte larg, mai ales în domeniul B2B, business to business. În cazul contractelor mari, regula spune că pregătirea contractului în sine, prin diferite mijloace de comunicare, este foarte importantă, dar mai târziu Părțile implicate tot semnează contractul față în față la masa negocierilor. Deci dacă CSL are deficiențe aici, atunci acestea apar, apar cât se poate de flagrant aici. Și este o eroare. Asta este opinia mea personală. Avem și articolul 6 cu 1. Se discută despre scopul extins pentru contracte cu obiective mixte. Mie mi se pare că acceptanța pentru CSL este foarte mare, în special când e vorba de elemente de credit. Credit pentru consumator, de exemplu. Dacă se întâmplă asta, și dacă într-adevăr se extinde domeniul de aplicare, iarăși apare întrebarea. Nu va fi o consecință directă faptul că uh, CSL se modifică pe ansamblu? și se schimbă acceptanța față de acesta. Urmează apoi articolul 6, 1 cu B. Și acolo se spune includes any element other than the sale of goods, the supply of digital content or the provision of related services. Din nou, se pune aceeași întrebare. Și CCB e de aceeași părere. Apar două elemente. De îndată ce Comisia vizează contractele standard și vrea să dezvolte contracte standard, atunci efectul este unul de omogenizare și înlătură problemele practice. La fel se întâmplă și în acest context al acestui paragraf. Mă opresc aici cu acest punct și consider că ar trebui să privim lucrurile din următoarea perspectivă. Obiectul CSL e reprezentat de contacte la distanță, dar eu sunt mai ambițios și cred că ar fi de bun simț să utilizăm CSL și uh, în baza articolului 5 și să o lăsăm așa. Urmează apoi buna credință și fair dealing. Aici există trei noțiuni importante. Mai întâi, Se pune problema în felul următor. Are oare rost să reducem definiția bunei credințe, a încrederii, în așa fel încât elementul esențial să fie uh, uh, luarea în calcul al intereselor uh, celelalte părți? Până la urmă, mi se pare că reducem puțin asumarea răspunderii. Cele două elemente, practic, nici nu se potrivesc unul cu celălalt. De o parte avem buna credință, good faith, și de cealaltă parte fair dealing și uh, onestitate și deschidere. În așa fel încât să nu se facă abuz de drepturile celuilalt. nu are niciun rost. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de efectele acestei schimbări asupra controlului pe conținut. La 83 și la 86 um, avem clar o schimbare a situației din acest motiv. Mi se pare că schimbarea normei de bună credință și de uh, negociere corectă ar putea să aibă efecte de contagiune asupra articolului 83, acolo unde e stipulat uh, controlul pe conținut. Pentru că acolo nu se discută despre abuzul de drepturi. Standardul este foarte clar, este fără echivoc, uh, există și uh, o sentință CEJ aici de care putem să ținem cont. Așa că se pune întrebarea, nu se aduce atingere uh, normei din Roma 1, iarăși se pune problema că această extindere practic nu ține cont de faptul că o parte implicată nu își poate extinde propriul interes în relația B2B. Dar până la urmă, nu e vorba de urmărirea intereselor generale în ceea ce privește prețul și performanța, ci chestiunea de bază este că aici avem uh, noțiunea de a lua în calcul interesele celelalte părți, consideration of the interests of the other party. Și, practic, controlul pe conținut în domeniul B2B e foarte sensibil. Părțile implicate trebuie să țină cont de interesele interlocutorului în mod obligatoriu pentru că doar astfel se poate intra într-o relație contractuală. Dacă plecăm de la această premisă, atunci mi se pare că este inacceptabil să facem și un al doilea pas în baza articolului 86, când e vorba de bunele practici comerciale care sunt înlocuite cu practici uzuale comerciale. Să ne gândim la un simplu caz. E vorba de un mare contract comercial, contract de vânzare-cumpărare. În ce măsură e uzual ca sumarea răspunderii să fie limitată în momentul în care e vorba de suportarea de daune totale? Așadar, trebuie ca dreptatea să se facă la articolul 80, unde se spune că cât timp uh, regulile CSL pot fi aplicate, trebuie să existe niște standarde în vigoare. Până la urmă, tot ce ține de acea noțiune de customary, de uh, tot ceea ce ține de relațiile uzuale, mi se pare că nu poate fi aplicat uh, argumentului de justiție și de onestitate. În al treilea rând, la 86, practic e vorba de tot ceea ce se stipulează în directiva cu privire la întârzierea plăților. Dacă acolo rămân în vigoare bunele practici comerciale și dacă tot ceea ce contravine acestui articol se referă la lucrurile care se îndepărtează de bunele practici, se pune întrebarea de ce la condițiile de plată se aplică o altă măsură ca eh, față de celelalte condiții contractuale. Directiva de întârziere a plăților e aplicabilă și contractelor individuale stipulate la articolul 7, unde părțile implicate au posibilitatea de a influența modul în care e structurat un contract. Chit că Același lucru poate fi făcut și prin directiva de întârziere a plăților, dar articolul 7 pe termen lung reprezintă un blocaj. Deci limit, sunt limitate și contractele individuale. Și dacă lăsați articolul 86 așa cum e el acum, se ajunge la un rezultat foarte stupid, e absurd. Pentru că vedem foarte clar că vor părea diferențe între directiva de întârziere a plăților și articolul 86 și nu e posibil așa ceva. Acolo unde există norme model de unificare la comisie, mie mi se pare că aici, că dacă este să facem o comparație, aici avem cel mai mare proces de omogenizare. Dar trebuie să vedem ce ne ajută și ce nu ne ajută, care este dezavantajul Uh, CISC și care este avantajul CSL. Am și un, ultimul, un ultim punct. Uh, daune și compensații. La articolele ce vizează acest domeniu se stipulează uh, condiții corecte. Dacă se constată eroare, trebuie corectată, e un comportament obișnuit în rândul consumatorilor, asta trebuie să, ne și, să se și întâmple pentru că la asta se așteaptă consumatorii noștri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul profesor Bio. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să comentez proiectul de raport. Trebuie să spun că salut acest proiect de raport și vorbesc ca membru al grupului de experți care a făcut studiul de fezabilitate și care acum se ocupă de comentariile pe marginea CSL solicitate. Eu personal consider că CSL trebuie să fie în beneficiu consumatorilor și de asemenea cred că o să fie în beneficiu IMM-urilor, nu numai că asigură un set de reguli uniform, dar asigură protecție, o protecție care nu există conform uh, Convenției de la Viena privind uh, vânzările internaționale, mai ales împotriva acestor prevederi abuzive pentru că asigură datoria de transparență și există și un articol referitor la buna credință și corectitudine. Am o serie de reacții. Este foarte adevărat că propunerea CSL curentă are o serie de probleme și greutăți. În general, salut propunerile raportorilor. Mi se par că sunt niște dificultăți apropo de propuneri de amendamente uh, unele cred că ar fi chiar o greșeală, așa încât am trimis două reacții scrise, o notă generală și o versiune anotată a proiectului de raport, care sper că va ajunge la dumneavoastră. Este foarte clar că raportorii au analizat cu multă atenție declarația Institutului Juridic European. Aș dori să spun că sunt de acord uh, din partea, cu tot ce se spune în partea A din această declarație și nu voi repeta acest lucru. Voi adăuga că sper că în viitor pentru alte propuneri legislative va fi posibil să consultăm acest institut și să le folosim cunoștințele mai devreme pentru că ar fi în beneficiu tuturor. Trecând la chestiunea în sine, contractele la distanță, sunt de acord că CSL este potrivit pentru contractele la distanță, dar uh, pentru motivele deja prezentate de colegii uh, de la OAPNE, nu trebuie limitate numai la contractele la distanță pentru că apar probleme legate de domeniul de aplicare și duc la confuzii. Confuzii inutile. Părțile trebuie să-l, poat, să poată folosi dacă doresc sau nu pentru orice tip de contract pentru care doresc să-l folosească. Dacă îmi permiteți, aș vrea să comentez o serie de probleme majore, după părerea mea. Prima este buna credință și corectitudinea. În primul rând, aș dori să spun că sunt de acord cu raportorii că abordarea protecție că buna credință și corectitudinea este o metodă de a împiedica o parte să se uh, bazeze pe drepturile de care s-ar bucura altfel este o abordare mai bună. Dar, după părerea mea, definițiile pentru bună credință și corectitudine care apar în amendamentul 35 sunt, după părerea mea, prea îngustă cred că trimiterea la încălcarea drepturilor este foarte periculoasă pentru că pentru multă lume indică faptul că există o lipsă de bună credință și corectitudine dacă o parte acționează intenționat pentru a aduce prejudicii celelalte părți sau pentru a nu-i lua în considerare interesele. Cred că amendamentul se bazează pe o neînțelegere a ce înseamnă, ce, ce cerea propunerea inițială a CSL. CSL nu solicită niciunei, niciunui comerciant să pună mai deasupra uh, interesele altei părți. Nu este vorba de o uh, preocupare fiduciară, cum ar spune dreptul englezesc ci partea ține cont de interesele celelalte părți într-o manieră rezonabilă și sunt de acord cu colegul Westphalen că textul acesta este folosit atunci când hotărâm dacă un term care nu a, o, o, o prevedere care nu a fost uh, negociată individual este corectă sau nu. Artic, uh, amendamentul 126, raportorul spune acolo că uh, nevoia, uh, datoria de a spori conștientizarea față de termenii contractuali nu trebuie să se aplice la contractele comercial la comercial. Chiar și în acest tip de contracte, o parte trebuie să acționeze transparent. Fiecare comerciant într-un contract uh, de genul acesta trebuie să aibă posibilitatea să vadă ce oferă cealaltă parte în ceea ce privește termenii contractuali. Deci articolul acesta trebuie să fie mai general. Dar dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să comentez o chestiune care apare în tot proiectul de raport și anume, într-un contract comercial la comerciant, părțile trebuie să poată să uh, negocieze dur sunt complet de acord cu această propoziție. Este absolut corect că și în momentul în care cealaltă parte este un IMM, un comerciant trebuie să poată să negocieze dur, însă trebuie să facem o deosebire între corectitudinea ca substanță și uh, transparență, adică corectitudinea procedurală. Dacă îmi propuneți un set de termeni comerciali, știu care sunt termenii comerciali și sunt de acord cu termenii comerciali, iar apoi accept riscul care derivă din ele și trebuie să primesc o compensare doar în circunstanțe extreme. Dar CSL ar trebui să insiste asupra nevoii de transparență așa cum a spus un judecător englez, fiecare parte trebuie să-și pună cărți, cărțile cu fața în sus pe masă, adică să știm exact ce ni se oferă sau ce ni se cere să semnăm. Grupul de experți a adoptat așa o abordare destul de complicată pentru a asigura uh, corectitudinea de substanță cu corectitudinea de, dar nu pe tot parcursul procesului. Dacă un, o prevedere contractuală ar fi incorrectă, ar fi așa numai dacă s-ar abate foarte grav de la practica comercială bună. Este un, uh, un standard foarte înalt uh, dacă am dori să solicităm uh, compensații față de acest lucru, dar vrem să ne asigurăm că există întotdeauna transparența. Așa încât există un articol pe care mulți colegi îl recunosc, care seamănă foarte mult cu secțiunea, uh, un, o secțiune referitoare la contractele business to business, și acolo o să vedeți imediat că un termen care apare în termenii standard prezentați de o anumită parte care este atât de surprinzător încât cealaltă parte nu se putea aștepta la el, este incorrect în sensul acestei secțiuni dacă nu este acceptat în mod expres. Are ca uh, scop asigurarea transparenței în contractele comerciale la comerciant. Deci IMM-urile au întotdeauna uh, Uh, sarcina de a se obliga să vadă ce li se cere să semneze. Din păcate, din punctul meu de vedere, în uh, CSL-ul final, articolul acesta nu a fost inclus problema aceasta a corectitudinii, atât corectitudinea uh, substanțială cât și cealaltă procedurală, nu apar în articolul 87 și se face acolo o trimitere la articolul 86 la circumstanțele care domină momentul încheierii contractului și cred că uh, în felul acesta se atrage, se deviază atenția firmelor față de nevoia de corectitudine procedurală. Însă testele pentru ambele tipuri de corectitudine, conform articolului 86, este că trebuie să apară o abatere foarte gravă de la bunele practici comerciale și, după părerea mea, domnule președinte, nu este suficient pentru a ne asigura că există corectitudine procedurală, că există transparență. Soluțiile care ar fi? Există două soluții posibile. Unu, să reapară articolul 87, acest articol de care vorbeam mai, de, mai devreme, cel cu prevederea surprinzătoare, sau să amendăm articolul 86 în care spunem că termenul poate fi incorrect, fie că nu este rezonabil de transparent, fie că, în esență, se abate grav de la bunele practici comerciale. Dacă ști ce semnezi, aș primi compensații numai în circunstanțe extreme, dar cealaltă parte ar trebui întotdeauna să-și pună cărțile pe masă cu fața în sus. După părerea mea, este un text foarte bun pentru un contract comercial la comercial, mai ales atunci când vorbim de IMM-uri. IMM-urile sunt uh, probabil beneficiarii cei mai mari al CSL. Să trecem la măsurile reparatorii pentru cumpărător. CSL merge cumva prea departe și așa uh, apreciez flexibilitatea raportorului care dorește să analizeze o serie de abordări. Din punctul meu de vedere, aș ruga pe raportori să adopte să adopte abordarea Comisiei uh, engleze și britanice care au uh, evaluat ce val ce anume este important pentru consumatori. Adică dreptul imediat de reziliere, fără a cere prejudicii sau înlocuire și fără plată pentru utilizare, numai 30 de zile de la livrare ar fi valabil și după 30 de zile consumatorul trebuie să ceară compensații sau înlocuire sau reparații și dacă nu pot primi acest lucru, atunci se poate rezilia contractul și mi se pare că este o soluție corectă și echilibrată. Salut de asemenea încercarea raportorului de a face ceva în privința capitolului despre restituire. Este un capitol greu, dificil. Am o serie întreagă de preocupări legate de redactarea acestor amendamente. Le-am analizat uh, în nota generală. Iar conținutul digital, sigur, sunt de acord că este foarte important să existe conținut digital inclus în CSL, dar avem nevoie de o armonizare minimă privind conținutul digital pentru a-i obliga, a-i împiedica pe furnizor să nu folosească CSL. Dar, dacă îmi permiteți, domnule președinte, există o problemă majoră, este o problemă de redactare. În momentul acesta, cineva care vinde conținut digital are obligație de neconformitate, dar nu este obligatorie. Articolul 99.3 din CSL spune că vânzarea de bunuri trebuie să fie, regulile trebuie să fie obligatorii, dar definiția se o, o referă numai la, la, contractele de vânzare care exclud uh, conținutul digital. Cred că uh, e doar o greșeală care se poate îndrepta foarte ușor. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vorbi în fața comitetului Comisiei dumneavoastră și aștept uh, proiectul de raport. Mulțumesc! Beiträge. Wir werden jetzt erst einmal eine Mulțumesc! Acum avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vreau să știu dacă colegii au uh, întrebări de adresat. Doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la jurii să mă consult cu experții noștri, pentru că există foarte multe lucruri foarte importante. Am uh, o sumedenie de întrebări, dar mă limitez la două către cei trei experți, doamna Simpali, Claes, domnul Möllenberg și doamna Pahl, pentru că ei sunt cei care au de-a, de face cu practica, ei aplică legea și mă interesează foarte tare opinia domniilor lor. În primul rând, mă adresez uh, reprezentantei UEAPME, pentru o întrebare de clarificare, să văd dacă am înțeles bine. Spuneați și vă dau dreptate că avem directiva armonizată a drepturilor consumatorilor care nu mai trebuie modificată. Perfect de acord cu dumneavoastră, dar după aceea ați adăugat o propoziție spunând că ar trebui ca totul să fie preluat în legea contractuală. Și atunci întrebarea mea este, ați vorbit serios? Poate am înțeles eu greșit. Pentru că noi avem uh, dreptul contractual cu armonizare de plină și dacă uh, aceste prevederi ar fi preluate într-un drept opțional, dintr-o dată dreptul opțional ar fi drept național. Nu introducem iarăși drept național astfel? Practic, prin uh, armonizarea totală a directivei pentru protecția consumatorilor, noi am uh, recurs deja la armonizare. N-ar fi de bun simț să excludem aceste părți și să nu le includem în legea contractelor. E foarte important. Nu vreau, de fapt, să uh, spun că nu aveți dreptate. Ați vorbit exact pe gustul meu mai ales când ați spus că trebuie să avem cel puțin uh, armonizare țintită, armonizare minimă. Așa este. A doua întrebare. Către doamna Pahăl și către domnul Möllenberg. E vorba de fragmentarea juridică cu exemple, poate, pentru că vrem să știm care sunt efectele fragmentării acesteia, mai ales dacă avem norme diferite pentru comerț transfrontalier, netransfrontalier, online, offline, câte posibilități există. Nu sunt eu matematician, dar mi se pare că dacă e să privim lucrurile în ansamblul lor, insecuritatea juridică tot capătă amploare. Și poate că ne puteți oferi câteva exemple pentru a ne arăta exact cu ce efect și cât de diferite sunt efectele. Domnul Melenberg, dumneavoastră deja ați oferit un exemplu cu mașina de spălat, care după normele și după legea uh, olandeză are garanție pe tot ciclul vieții, da, cât, prin comparație cu faptul că în directiva pentru protecția consumatorilor garanția este doar de 2 ani. Și uh, iată și aici la legea privind vânzările apar uh, alte norme. Mulțumesc, mă uit la timp, spune președintele. Mai întâi adunăm întrebările, după care o rundă de intervenție uh, în rândul experților noștri. Domnul Maier. Mulțumesc. Aceeași întrebare, doamnă Gebhard, dar către ceilalți trei experți. Mulțumesc. Alte întrebări? Luigi. Mulțumesc. Am și eu o întrebare către experți. Ce părere aveți? Avem directiva pentru protecția consumatorilor și credeți că e corect că există această fragmentare? Sau mă, mă scuzați că această fragmentare nu este foarte mare, dar că totuși reprezintă principalul obstacol în fața relațiilor comerciale transfrontaliere în rândul IMM-urilor? La ora actuală, mi se pare că rezultatele sunt totuși destul de slabe, destul de mici. În Uniunea Europeană avem foarte, foarte multe directive. Și întrebarea este, avem nevoie chiar de toate? pentru că practic apără drepturile pe hârtie doar, însă când e vorba de punerea în practică, comisiei vine foarte greu să urmărească toate aceste directive. Prin urmare, nu toate directivele sunt implementate la sfârșit. Mulțumesc, am și eu o întrebare, spune președintele. Tot ce am auzit ne ajută foarte mult și vom ține cont de opinia experților noștri, vom include ideile în uh, documentele noastre am discutat practic pe un temei care e vechi de câțiva ani. Politica este arta fezabilului și sigur că mereu se face diferență între uh, când apar diferențe în momentul în care se spune armonizare totală. Eu sunt mereu de acord, dar nu ajunge. Nu ajunge nici dacă e doamna Gephardt de acord, dacă e și domnul Mayer de acord, ci încă până, până la urmă avem nevoie de majoritate și la Consiliu și aici în așa fel încât organizația de protecție a consumatorilor să fie și ele de acord pentru formarea de majorități. În ceea ce privește directiva pentru protecția consumatorilor, armonizarea de plină a fost uh, implementată doar parțial și, până proiectul a eșuat. Și de aceea avem acest demers acum, pentru că a existat acel eșec și pentru că nu există o propunere alternativă. Așa că, până la urmă, uh, lucrul cel mai bun este dușmanul binelui și mă interesează ce părere aveți cu armonizarea totală. Să știți că armonizarea totală nu vom avea nici măcar în 40-50 de ani. E o iluzie totală. În ceea ce privește temeiul, domeniul de aplicare, mă scuzați, eu direct aș spune că acesta să rămână așa cum l-a propus Comisia, dar realitatea politică este că avem o uh, minoritate de blocare la Consiliu care este dispusă să continue, dar dacă limităm în domeniul de aplicare. Prin urmare, din nou, politica este arta fezabilului. Și se pune întrebarea, există posibilitatea de a acționa dacă limităm domeniul de aplicare? Soluția a doua preferată există și ea și mă interesează ce părere aveți dumneavoastră. Doamna Tain are cuvântul. Ich möchte nur eine Anmerkung in derselben Richtung machen. Ich hab... O observație în aceeași direcție. De la bun început am urmărit dosarul și e deja vechi de câțiva ani. Am vrut să fie o limitare la comerțul online pentru că deja o puteam să observ uh, problemele de acasă, din Germania, din Bundestag, probleme care erau și mai mari în rândul familiei eh, liberale prin comparație cu ceilalți politicieni. M-a bucurat foarte tare că raportorul a fost eh, cât de cât de acord cu limitarea temeiului juridic, chit că sunt eh, de părere că putea să fie și mai ambițios, să meargă și mai departe, dar am făcut asta pentru că ne-am dat seama că um, obstacolele sunt mult prea mari n-avea rost să visăm în zadar. Practic, există foarte mulți care se opun și trebuie să vedem ce putem să obținem cu ceea ce avem. Deci nu pot decât să susțin ceea ce a spus colegul Lene. Mulțumesc, domnul Ștorn. Mai ar doriți și noastră de la comisie să uh, vorbiți sau după aceea? După. Bine, în acest caz dau uh, cuvântul experților noștri pe rând. Mai întâi doamna Sempoli Kleis, și apoi ceilalți, vă rog foarte frumos să țineți cont de încadrarea în timp, pentru că mai avem uh, foarte multe voturi. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să răspund la întrebarea doamnei Gephardt. Vorbeam despre uh, directiva privind drepturile consumatorului și asta în contextul uh, unei limitări posibile a domeniului de aplicare. Ceea ce am spus de la bun început și anume că părțile pe deplin armonizate legate de contractele la distanță ar uh, trebui să fie preluate fără niciun fel de modificare în noul instrument. Este un punct important pentru noi. Așadar, sper că acest lucru dă un răspuns. În al doilea rând, aș uh, da uh, răspunsul la câteva întrebări. Când e vorba de fragmentarea juridică la care s-a referit domnul Berlinger în mai multe directive, cred că în general, este foarte important să avem o punere în aplicare optimă. Nu e vorba numai uh, de modul în care uh, se uh, elaborează legislația, fie că este vorba de directiv, directivă sau de regulament, ele trebuie puse în aplicare în mod corect, pentru că, alminter, ne confruntăm cu posibilitatea unei suprareglementări. Vreau să confirm ceea ce a spus domnul Lene Trebuie să fim uh, uh, realiști, uh, să vedem ce este fezabil atunci când e vorba de domeniul de aplicare și ce nu este fezabil. Acestea sunt remarcile mele. Vă mulțumesc. Yes, thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări interesante. În legătură cu întrebarea doamnei Gebhardt, Aș vrea să subliniez că ați văzut uh, aici uh, reprezentanți ai uh, comerțului electronic și consumatori care sunt de acord că principala problemă pe care o avem în continuare în comerțul electronic este dreptul de retragere și garanțiile. Dreptul de retragere va fi abordat începând de anul trecut cu o deplină armonizare și alte elemente. Ceea ce rămâne ca obstacol există diferențe și este important pentru piața unică în ceea ce privește garanțiile juridice. Dimensiunea problemei uh, este restrânsă la un domeniu foarte specific al uh, dreptului. În al doilea rând, pentru a vă da câteva exemple, ample în legătură cu uh, diferențele sau confuzia consumatorului. Dacă ne uităm la situația consumatorului din uh, Regatul Unit, acesta are dreptul să uh, respingă un produs, dreptul de reziliere, dar nu există o plată pentru utilizare, chiar dacă ar fi echitabil să existe o plată pentru utilizare. Deci Consumatorul uh, britanic nu ar beneficia de acest drept. Dacă ești uh, portughez, însă, beneficiezi de același nivel de protecție când uh, ne referim la măsurile de reparații, dar nu există inversarea sacinei probe atunci când este vorba de lipsa de conformitate. Termenul este în Portugalia de 2 ani. Este un drept foarte important pentru consumator, deci consumatorii portughezi ar fi să nu folosească CSL în Austria are o perioadă de șase ani de garanție, ceea ce este foarte bine, dar atunci când e vorba de aplicare, este vorba de șase luni, așa cum ai în legislația uh, națională, precum și în CESEL. Uh, există și îndatorirea de a notifica în funcție de ceea ce va conține uh, versiunea finală și probabil că ai avea o uh, poziție mai puțin protejată pentru că în uh, Austria uh, lista neagră a celor care nu sunt protejați este mai scurtă. Uh, și vreau să dau un răspuns și domnului Berlinger. Uh, după directiva privind drepturile consumatorilor, dacă fragmentarea nu este mai importantă, răspunsul este da, într-adevăr. Una dintre problemele principale cu uh, discuția pe care o purtăm de când s-a făcut propunerea CSL Uh, este când va intra în vigoare uh, directiva privind consuma, uh, drepturile consumatorului. S-a discutat în paralel directiva privind drepturile consumatorului și CSL. Așa cum s-a spus, se rezolvă practic 80% din probleme, cu excepția Uh, conținutului digital și a garanțiilor. În legătură cu remarcile dumneavoastră, domnule președinte, legate uh, de plina uh, armonizare, care este o iluzie, cum spuneți dumneavoastră, poate că este greu, însă problema importantă este că nu suntem puțin mai creativi decât uh, obișnuiam să fim comisia sau comisia. Toată lumea vorbește despre uh, armonizare uh, plină în articolul 114 uh, se vorbește despre aproximarea legislației. Deci uh, este o abordare mixtă cu soluții mixte, de pildă pentru perioada de garanție și pentru uh, dreptul la compensații. Nu trebuie să gândim uh, uh inflexibil uh, imobil, trebuie să găsim soluții și din nou uh, spun, nu există niciun, nicio urgență în această privință, dar ar fi o sursă de inspirație foarte bună. Și încă un punct, poate că Roma 1 după părerea noastră, nu este foarte clar dacă în practică ar funcționa așa cum se prevede și anume că nu vor exista diferențe de ordin practic între sistemele contractuale ale statelor membre. Uh, nu suntem pe un teren sigur. CSL înseamnă că consumatorul nu poate să fie protejat pe deplin. Drepturile naționale, sau cel puțin la nivelul drepturilor naționale, acestea vor fi aplicate. Iar în altă parte, pentru întreprinderi nu există nicio plasă de siguranță care să le garanteze uh, că uh, nu se aplică Roma 1. Deci rămâne în continuare o problemă fundamentală de drept opțional. Domnul Molenberg are cuvântul. Prima întrebare era pentru a oferi câteva exemple din Olanda. More from the Dutch system than, În care consumatorul ar beneficia mai mult de legislația națională decât de CSL. Avem câteva uh, dispoziții. Trei. Prima, nu poți să fii obligat să plătești în avans mai mult de 50% pentru vânzarea de bunuri este o regulă pe care nu o vedem în CSL. În al doilea rând, perioada de garanție nu este limitată la 2 ani în regatul uni, în, regat, în țările de jos. Poate să fie uh, uh, o perioadă mai uh, lungă, am vorbit de 15 ani și al treilea lucru, momentul în care începe perioada de notificare este diferit în Olanda. Această perioadă de notificare începe momentul în care se semnalează neconformitatea și nu uh, termenul de livrare, ceea ce înseamnă că după 3 sau 4 ani, în momentul în care observ o neconformitate, atunci începe o perioadă de trei luni, răstimp în care trebuie să notifici consumatorul și uh, pe o perioadă de trei ani după aceea poți să obții compensații. Deci, uh, dacă aș fi un consumator olandez sau dacă ar trebui să sfătuiesc un consumator olandez uh, să accepte CSL, Uh, în tranzacțiile uh, transfrontaliere, aș spune nu, pentru că îți oferă uh, mai puțin decât sistemul olandez. Sigur, știm că o armonizare deplină a tuturor domeniilor, ceea ce am dorit să avem, nu este posibil din punct de vedere politic și nu este o miză. Uh, dar asta este una dintre slăbiciunile uh, sistemului. Trebuie să jucăm fotbal cu o minge pătrată și nimeni nu vrea să facă lucrul acesta. Mulțumesc! Da, au existat câteva observații, nu neapărat de ordin practic, dar observațiile domnului Berlinguer și ale domnului Elena și cercul problematic care se naște astfel. Ar fi un dezastru, în opinia mea, dacă CSL și în formula limitată Um, nu ar fi o legislație implementată, pentru că se poate ca astfel să apară alte directive sectoriale. Altă soluție nu există. Consecințele ar fi o incoerență la nivelul reglementărilor naționale și nicio armonizare realizabilă nici acum, nici mai târziu, pentru că divergențele apar deoarece la CEJ se răspunde doar uh, pe chestiuni generale, dar nu în detaliu. Și în ceea ce privește protecția consumatorilor, consider că este un avantaj extraordinar dacă Comisia oferă câteva condiții care să aibă efect imediat și să fie fără echivoc. Eu știu prea bine de ce vorbesc. Sunt în 40, de 40 de ani în acest domeniu. Nu a existat uh, așa ceva până acum. Și eu cred că protecția consumatorilor, nu doar prin CSL, ci prin celelalte norme uh, armonizate, va deveni realitate. Pentru că consumatorul are niște drepturi inalienabile. În al treilea rând, și aici vorbesc din experiența pe care o am tot în acest domeniu. Din ce în ce mai mult rezultă că um, dreptul de vânzare-cumpărare de la Viena se bucură de o popularitate crescută, pentru că avocații care oferă consiliere acum au învățat despre aceste norme ca studenți. Și iată că ia naștere un sentiment de familiaritate. Nu mai e ideea de nou și, prin urmare, nu mai bun de respins. Eu cred că CSL în 20-30 de ani va avea o cu totul și cu totul altă însemnătate, fiindcă până atunci generația nouă de juriști va fi învățat. Și eu cred că E absolut necesar, din punct de vedere politic, să facem un instrument legislativ opțional din această propunere. Pentru că atunci există libertate și se pune problema o vreau sau nu vreau, aici se ia decizia, dar nu există obligația de a avea o abordare sectorială în plan național, lucru care pentru avocați deja devine o problemă uh, cu o problemă foarte mare, un scenariu de groază chiar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Este foarte adevărat că în anumite țări alegerea CSL ar trebui ca uh, arată că există mai puțină protecție a consumatorilor în diferite aspecte. Am o părere diferită față de doamna Pacăl. Deși primul și al doilea amendament al raportorilor privind rezilierea contractului Uh, un consumator din Marea Britanie tot ar fi mai bine procedat, uh, protejat dacă am alege CSL. Trebuie să înțelegem foarte clar ce înseamnă această propunere. Sunt de acord că în Olanda e posibil să existe mai puțină protecție în acel aspect, dar trebuie să vedem uh, imaginea de ansamblu iar imaginea de ansamblu arată că protecția consumatorilor va fi foarte înaltă în toate țările dacă se alege CSL față de ce se întâmplă acum în legislația națională. Este foarte adevărat că s-au făcut foarte multe în ce privește armonizarea completă, poate 80% din problemele practice au fost deja rezolvate, dar rămân 20% și nu o să ajungem niciodată la o armonizare totală și la consens politic pentru acești 20%. Pentru că poate, eu știu, soluțiile de rezolvare alternativă a disputelor, a litigiilor nu sunt foarte importante în practică. Dar e important pentru că vorbim de bariere psihologice în calea comerțului. Multe IMM-uri se tem de necunoscut și cred că CSL le încurajează să se gândească Uh, la ideea de a vinde mai mult uh, transfrontalier. Când se adoptă CSL, nu dintr-o dată comerțul transfrontalier o să înflorească ca și când ar fi fost uh, fertilizat prin minune. Dar CSL este un pas major în direcția corectă. Vă mulțumesc foarte mult. Herzlichen Dank, Herr Staudenmayer. Mulțumesc, domnul Staudenmayer de la Comisie. Mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Am să încerc să vorbesc foarte pe scurt, să vă prezint câteva fapte ca să vedeți care sunt uh, concluziile. În primul rând, reacția la un punct, la o întrebare pusă de doamna Gerhardt. Sigur, uh, părțile armonizate din soluționarea alternativă a litigiilor trebuie preluate. S-au făcut audieri și la IMCO care au arătat că partea uh, armonizată din sal a fost preluată în CSL. În al doilea rând, posibilitatea unor neclarități în cazul cloud computing. Și vreau să dau două exemple în care se aplică la cloud computing. În primul rând, dacă cumpărați programe și le descărcați din cloud pe calculatorul dumneavoastră, atunci, conform articolului 5, din uh, regulamentul general, această situație este deja cuprinsă. Dacă cumpărați un alt program, iar programul acela este stocat în cloud și nu pe calculator, acesta este un serviciu legat de, de serviciu de vânzare și este și el cuprins. Deci problemele legate de cloud computing sunt acoperite în CSL. Uh, și în al treilea rând, poate punctul cel mai important, este vorba de uh, CSL este necesar uh, uh, pe internet sau nu. Doamna Pahăl avea un tabel foarte interesant acolo în prezentarea dumnei. Mă tem că informațiile din acel tabel nu sunt tocmai corecte. Am să analizez acest tabel. Se spune acolo că încheierea unui contract este reglementată de directiva pentru comerțul pe internet. Nu e adevărat Acolo să spună că e posibil să se facă asemenea contracte, dar nu se spune cum. Apoi se dau niște uh, informații precontractuale, dar nu se reglementează. În al doilea rând, evitarea este cuprinsă în uh, sal uh, Eh, și, dar acolo e vorba de dreptul de retragere, care cu totul și cu totul alt lucru, care se referă la altă situație și se referă numai la o perioadă de două săptămâni, pe câtă vreme dreptul de uh, evitare în uh, eh, CSL este mult mai lung. Apoi faptul că veniturile sunt reglementate de două directive, dar acolo ele reprezintă armonizare minimă. Deci diferențele continuă să existe pentru că uh, toate statele membre au depășit acele standarde minime. Apoi, daunezele, daunele interese nu sunt necesare. Mă scuzați, dar am altă problemă. Chiar și pentru CRD uh, uh, nu se reglementează ce se întâmplă cu situația în care nu se dau informații precontractuale. Este un domeniu clar pentru daune interese. Restituția uh, care apare în două directive diferite. Nu este adevărat. CRD se referă numai la restituție pentru dreptul de retragere, care este o aplicație practică foarte măruntă și nu se referă la directiva vânzări privind restituirea după uh, rezilierea contractului. Prescrierea, care se spune că este cuprinsă în directiva vânzări și nu e adevărat, Directiva vânzări permite doar statelor membre să mențină perioadele de prescriere cu condiția că nu intră în conflict cu perioada de doi ani din contractul din directiva vânzării. Deci chiar dacă se restricționează propunerea comisiei, ca, da, chiar dacă se restrâng CSL la contractele la distanță sau la contractele pe internet, plus valoarea este absolut semnificativă. Și ajung și la ultimul punct, uh, cel care a fost adus în discuție, domnul Möllenberg, că armonizarea este cea mai bună opțiune. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte. Este într-adevăr cea mai bună uh, abordare și am încercat-o în propunerea CRD și unde inclusese măsuri reparatorii și uh, prevederile abuzive pentru a ajunge la o, uh, un contract între întreprinderi care să fie bazat pe bună credință. Uh, Uh, și corectitudine. Dar CSL este de fapt cea mai bună soluție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc pe această cale tuturor experților pentru contribuțiile extrem de valoroase. Cu siguranță vom încadra în negocierile noastre aceste uh, idei pe care am auzit astăzi. Trecem acum mai departe. Avem punctul 14 Doamna Prat reprezintă comisia și îi sugerez să înceapă direct pentru că timpul ne presează și ar fi cazul să tratăm și acest subiect chiar înainte de vot. Vă rog frumos. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. în Calitatea de reprezentant al Comisiei, vrem să vă prezentăm stadiul actual al negocierilor privind la Organizația uh, Mondială uh, privind uh, drepturile de proprietate OMPI. Nu este pentru prima oară când Comisia raportează Parlamentului în această comisie și în Comisia PETI Și vreau să vă reamintesc, sunt negocieri care durează de mult prea multă vreme, mai ales pentru cei care așteaptă uh, încheierea acestor negocieri. Comisia a, promus, a propus uh, Consiliului să primească un mandat ca să negocieze un tratat uh, obligatoriu. Aceasta este poziția clară a Uniunii Europene și a statelor membre. Ceea ce uh, negociem la OMPI este un tratat obligatoriu. Această poziție uh, este dorința majorității partenerilor de negociere ceilalți parteneri își uh, mențin opțiunile deschise. Uh, am avut discuții formale și informale. Cele mai uh, recente au avut loc în noiembrie anul trecut. S-au realizat progrese semnificative la vremea aceea, după care, în decembrie, a avut loc adunare generală extraordinară a statelor membre ale a OMPI s-a luat uh, decizia pentru a se organiza o conferință diplomatică, prin urmare să se negocieze și să se uh, încheie un tratat internațional cu prevederi obligatorii. Uh, acest, uh, această sesiune diplomatică va avea loc în ultimele două săptămâni ale lunii iunie în Maroc, la Marrakesh în decembrie am hotărât că va trebui să încercăm să negociem cât mai mult cu putință pentru a avea un text uh, la Marrakesh, un text cât mai uh, solid cu putință pentru că această conferință diplomatică să fie încununată de uh, succes. Nimeni nu dorește un eșec uh, al unei astfel de conferințe. Cu această idee ne-am întors la Geneva pentru a negocia în luna februarie și vom merge din nou la Geneva în aprilie, din 18 până în 21. Aceste trei zile suplimentare de negociere s-au dovedit necesare pentru că uh, după după părerea noastră, uh, avem nevoie de un uh, consens suplimentar în legătură cu o serie de articole pentru ca conferința diplomatică din Iune să fie un succes. În ce stadiu ne aflăm acum? Cred că e corect să spunem că s-au făcut procese semnificative. Dacă privești uh, textul și textul este disponibil pe site-ul internet al OMPI, avem un text care seamănă cu un tratat. Avem acum un acord clar în ceea ce privește domeniul de aplicare al tratatului, în ceea ce privește definiția beneficiarilor tratatului și uh, un progres major al negocierilor din noiembrie a fost acordul în legătură cu condițiile de funcționare a acelor entități care uh, îi vor ajuta pe cei cu deficiență de vedere să aibă acces la uh, Uh, uh, texte cu, în format special. Aici uh, ne aflăm și la negocierile din februarie uh, am zăbovit foarte mult asupra ceea ce numim pachetul de punere în aplicare, lucru care se reflectă și acesta în tratat și chiar dacă negocierile nu au fost întotdeauna ușoare, uneori chiar au fost uh, complicate de probleme care nu prea aveau de-a face cu nevoile celor cu deficiențe de vedere, s-a ajuns la un compromis uh, asupra pachetului de punere în aplicare, ceea ce reflectă flexibilitatea pe care o permite tratatul la nivel național, de punere în aplicare la nivel național se uh, au în vedere nevoile țărilor în curs de dezvoltare. Toate acestea sunt uh, reflectate în text, care sperăm că va fi un compromis bun pentru toată lumea. Iată stadiul în care ne aflăm. Eh, ceea ce trebuie să facem și, după părerea uh, Comisiei, Uh, vor avea loc uh, negocieri și atunci când va avea loc uh, conferința diplomatică din iunie de la Marrakesh. Ceea ce trebuie să facem acum este să finalizăm părțile din tratat care se referă la exportul și importul de cărți pentru cei cu deficiențe de vedere. E vorba de articolele D și E. Obiectivul nostru este să avem un instrument eficient, clar, Va fi un tratat cu prevederi obligatorii, iar uh, statele membre uh, trebuie să vegheze ca acesta să fie uh, preluat în uh, uh, legislația națională. Trebuie să vedem care sunt pârghile, iar comisarul Barnier a spus de multe ori, nu dorim ca acest tratat să fie uh, răpit, să fie folosit uh, pentru discuții în legătură cu drepturile de autor care n-au nimic de a face cu uh, drepturile persoanelor cu deficiențe de vedere. Uh, sper că discuțiile au fost fructoase, iar uh, uh, am avut un progres major cu pachetul de punere în aplicare. Acest instrument îi va ajuta pe toți nevăzătorii, uh, nu numai cei din Europa, ci din lumea întreagă, de a avea acces la uh, uh, cărțile de care au nevoie. Comisia a făcut multe eforturi și a muncit foarte mult pentru aceste negocieri. Consiliul în egală măsură. Trebuie să uh, continuăm Uh, sigur, uh, nu mai avem mult până în iunie, dar și presiunea uh, uneori te poate ajuta să găsești soluțiile optime, ceea ce și încercăm să facem până când vom merge la Marrakesh în iunie. Domnule președinte, nu știu dacă am timp să intru în alte detalii în legătură cu discuții legate de aspecte cât se poate de concrete. Dacă nu am timp, aștept întrebările puse de membrii comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Lichtenberger. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Cred că e un progres foarte mare că există aceste negocieri și Um, știu că trebuie că să vorbesc puțin pentru că uh, ne presează timpul, dar fiindcă ne presează timpul, nu mai am timp să fiu politicoasă. Uh, până la urmă, două puncte vor fi decisive. Dacă acest uh, tratat își poate dezvolta efectele pozitive sau nu. Aceste două puncte sunt în felul următor. pentru organizațiile de nevăzători se impune efectuarea unei anchete pentru a vedea dacă au la dispoziție acest lucru. Pentru că nu e vorba de organizații profesioniste, e vorba de organizații non-profit și din acest motiv acest lucru devine foarte dificil. Și accesul e îngreunat. Așa că să nu insistăm în zadar, pentru că riscăm să avem un tratat care să nu ne ducă încotro vrem noi. Noi vrem să uh, satisfacem foamea de literatură și de, căr- de cărți, în special Uh, persoanele cu dizabilități sunt direct vizate și eu sunt extrem de angajată pentru că e un subiect foarte important pentru mine. Avem și o obligație până la urmă. Uniunea Europeană are Convenția Egalității Uh, între persoanele cu dizabilități și noi am uh, semnat, am ratificat această convenție, iată că avem posibilitatea de a impune toate condițiile necesare pentru facilitarea accesului. Să demontăm un mare obstacol. Un alt obstacol este faptul că Uh, nici măcar organizațiile caritabile nu au voie să uh, transporte la nivel transfrontalier cărțile. Un alt obstacol care ar trebui îndepărtat. Să lăsăm o portiță deschisă. Avem și problema nesoluționată uh, a faptului că aceeași carte trebuie tradusă de 5 ori pentru că se pune problema teritorialității, dar asta e deja o altă problemă. Mi-aș dori foarte tare ca de data asta să facem un pas vizibil și relevant în așa fel încât să oferim persoanelor nevăzătoare un acces uh, extins la literatură, dar cu toată seriozitatea. Nu se poate ca doar bestsellerurile să fie puse la dispoziția nevăzătorilor în diferite formate. E vorba de persoane care într-adevăr vor să se ocupe uh, cu literatura, vor să se specializeze, așa că trebuie să fie posibil ca uh, de data aceasta să creăm toate posibilitățile pentru acest grup defavorizat. Un alt aspect e foarte important. Spuneați că uh, Există verificări la nivel înalt. Uh, de frica copyright-ului și de frica faptului că niște nevăzători vor veni și vor fura drepturile de autor. E exagerat. E vorba de niște organizații cărora le putem acorda încredere până la urmă. Haideți, vă rog frumos, să nu ne batem joc să lăsăm uh, lucrurile acolo unde sunt ele și să privim problema adevărată care este, până la urmă, lipsa accesului nevăzătorilor la patrimoniul nostru cultural, pe de o parte, și la literatura de specialitate, de cealaltă parte. V-aș ruga insistent, în calitate de negociator pentru Uniunea Europeană, să nu lucrați cu restricții care au drept rezultat un tratat frumos, dar neutilizabil, deoarece oamenii care au nevoie de acces facilitat nu se vor bucura de așa ceva. Căutarea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic este poate un lucru pe care un ONG nu și-l poate permite. Așa că vă rog frumos să dați o față Uniunii Europene să facem ca lucrurile uh, asupra cărora ne-am asumat, de- am asumat deja răspunderea să capete vizibilitate. E cazul să transpunem anumite lucruri în practică și pentru nevăzători. Aceasta este o mare dorință de-a mea. Doamna Tain și apoi domnul Berlinguer. Nu pot decât să fiu de acord cu doamna Lichtenberger. Anul trecut, am petrecut o zi întreagă la Berlin, la festivalul nevăzătorilor și am văzut exact care este problema și mi-am dat seama ce temere există în jurul protecției copyright-ului, a dreptului de autor. Dacă urmărim întregul demers, ne dăm seama că până la urmă Adesea e vorba de un număr mic de persoane, la fel se întâmplă și în cazul marelui stat Germania, persoane care stau acasă, care așteaptă acasă coletul, nu există centre, nu există biblioteci. Deci, există probleme chiar personificabile până la urmă, pentru că nu e ca și cum cineva ar putea lucra în anonimat. Participanții sunt cu toții identificabili. Nu e vorba de niciun fel de anonimat aici, nu e vorba de niciun fel de piratare, de niciun fel de descărcare ilegală și redistribuire. Există această teamă cum că persoanele cu deficiențe ar putea transmite mai departe informațiile, mi se pare pur și simplu lipsit de bun simț. Apoi, în statele membre există foarte puțini bani pentru a digitaliza conținutul. Am auzit, de exemplu, atunci când e vorba de casete, că acestea nu sunt digitalizate absolut deloc și că totul este în continuare în uh, format audio ca în urmă cu 30-40 de ani. Și atunci apar mari probleme pentru că doar mari clasici, în ghilimele, sunt uh, traduși, uh, în afară de Shakespeare și Goethe, nu e nimic când e vorba de bestselleruri de actualitate, durează ani de zile până apar pe piață și nu se poate așa ceva pentru că lumea întreagă discută despre un bestseller și acesta poate fi pus la dispoziție peste vreo 10 ani, când deja e învechit. Pentru că, până la urmă, bestsellerurile abordează probleme de actualitate, chestiuni politice adesea, așa că nici nu mai are rost să le oferim cu o asemenea întârziere. E o nevoie de acțiune aici, trebuie să acționăm urgent. Avem un uh, grup clar defavorizat, ceea ce este complet de neînțeles și nu are sens să discriminăm în continuare și să pedepsim fără niciun rost. Luigi Berlinguer. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. să fiu succint. Pol chestiunea politică se prezintă în felul următor. De multă vreme, Uniunea Europeană și Comisia Europeană au ridicat obstacole în calea tratatelor internaționale care vizau asigurarea uh, accesului uh, la literatura de uh, specialitate persoanelor nevăzătoare. Ceea ce se întâmplă, politica Uniunii Europene a început să se schimbe. Acesta este motivul și vreau să subliniez acest lucru. Nu o să insist asupra faptului că Uniunea Europeană chiar trebuie să hotărască, să tranșeze această problemă. În momentul de față, drepturile sociale uh, sunt în uh, atenția noastră Uh, mai puțin de 1% din cărți pot să fie citite de persoanele uh, nevăzătoare. Și asta este cu adevărat o problemă. Oricum, uh, a avut loc o schimbare, au loc negocieri în momentul de față și acest lucru ar putea să duce la un tratat. Acest tratat însă nu va avea Uh, drept principal obiectiv uh, drepturile de autor, ci va permite uh, nevăzătorilor să citească. Uh, sigur, uh, ceea ce este legat de drepturile de autor a avut un impact negativ în trecut asupra unor astfel de negocieri. Trebuie însă să încercăm să depășim acest moment. Comisia Europeană trebuie să înlăture toate obstacolele de natură birocratică care îi împiedică pe nevăzători să aibă acces la aceste cărți, pentru că atunci când este vorba de birocrație, Uh, sigur, de obicei, oamenii obișnuiți pot să facă față acestor uh, chestiuni de birocrație. Nevăzătorii însă sunt uh, într-o poziție uh, defavorizată în acest sens. Mă bucur că uh, Parlamentul promovează aceste negocieri. Comisia și Consiliul în trecut au fost împotriva acestor negocieri. Lucrurile au evoluat și Parlamentul va veni cu toate întrebările pentru ca chestiunea să rămână în actualitate dacă este necesar. O ultimă intervenție, după care trecem mai departe. Thank you, Mr. Chair, and uh, thanks for... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc celor care au intervenit. Vreau să pornesc de la cele spuse de domnul Berlinguer și anume Comisia nu s-a opus niciodată tratatului. Comisia negociază în numele Uniunii Europene, iar mandatul statelor membre îl provine de acolo, deci trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru. Cred că este foarte clar că statele membre au dat mandat Comisiei să negocieze un tratat. Iată de ce am făcut progresele pe care le-am făcut în ultimii ani Vreau de asemenea să fiu de acord cu cele spuse de doamna Lichtenberger. Este vorba de bestselleruri, de, e vorba și de accesul la educație. Problema, într-o mare măsură, pentru publiciști este accesul la cărți uh, care ajung apoi în școli sau la universități nu vrem să spunem că s-a făcut tot ce te putea face ca să aibă, uh, eu știu, întotdeauna acces la ultima ediție din Harry Potter. Dar efectul tratatului trebuie să fie atât pentru literatura distractivă, dar și pentru literatura care are un scop educațional. Vom încerca să obținem un tratat care să fie eficient deci nu e o chestiune de birocrație. Nu vrem uh, să încheiem niște tratate birocratice, dar vrem să stabilim un cadru care să permite schimbul transfrontalier de cărți. Este prima dată când se va întâmpla acest lucru la nivel internațional și trebuie să funcționeze. Și trebuie să funcționeze într-o manieră echilibrată ca să uh, fie în folosul persoanelor cu deficiențe de văz dar care să nu împiedice uh, capacitatea ONG-urilor și a instituțiilor de caritate la care vă referiți să intervină în acest domeniu. S-au mai exprimat alte preocupări, uh, cum ar fi discuția despre persoanele oarbe care ar putea să facă piraterie. Nu cred că intră cumva în mintea celor care fac aceste negocieri ne apropiem de o soluție, să nu uitați acest lucru, s-ar putea să pară că durează de foarte multă vreme. Ultima dată v-am prezentat rezultatele unei alte negocieri internaționale, uh, era vorba de tratatul pentru artiștii interpreți care a durat zece ani. Nu vreau să spun că o să dureze zece ani și aici, ar trebui să încheiem uh, negocierile în iunie, dar trebuie să vă dați seama cât de mare este sarcina pe care noi o asunăm. E vorba de uh, o, peste 100 de țări care sunt de acord să participe, însă trebuie să lucrăm foarte mult de aici până acolo. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lichtenberger, trebuie să votăm nu mai mult de un minut. O întrebare concretă. Apărați uh, cele două puncte ilustrate de mine? Vreți ca într-adevăr conținutul uh, acestui tratat să fie unul fezabil, da sau nu, și dacă sunt uh, implicate anumite state membre. Pentru că noi asta vrem să știm, Parlamentul European într-adevăr vrea să apere drepturile nevăzătorilor. Doamna Martin, foarte repede, vă rog frumos. Mulțumesc uh, pentru această întrebare suntem în acești moment tratând, încercăm să încheiem un uh, tratat care să fie în folosul persoanelor nevăzătoare, dar văd că nu sunteți mulțumită de răspunsul meu. You will never have a quiet day till you answer my questions, I tell you. Nu o să, vă, n-o să aveți liniște Până nu-mi răspundeți la întrebare, atâta pot să vă spun, spune doamna Lichtenberger. Domnule președinte, eu nu mă dau în lături din fața niciunei întrebări, deci dacă doamna Lichtenberger vrea să mi adreseze în engleză, dacă crede că n-am răspuns uh, satisfăcător, rămân aici cât e nevoie, vă rog frumos. Bine, dar e clar că noi nu rezolvăm acum problema. Mai întâi trebuie să votăm. Oricum vom continua acest subiect și poate că găsiți mai degrabă o soluție bilaterală. Punctele 16 și 17, cum spuneam, sunt amânate și trecem la punctul 19. E raportul meu în ceea ce privește ofertele publice de cumpărare. Mi se spune că putem vota în bloc, mai ales că există acord între partide. Deci dacă nu există alte opinii, votăm în bloc și votăm direct electronic. Cine este pentru acest raport în bloc, vă rog frumos, uh, electronic? N-aveți cartela. Bine, cei care nu au cartela să spună cum votează ca să îi calculăm. Vă rog frumos să votați acum. Und wer dagegen ist auch, ist klar, übliche Verfahren. Ja, 18 anwesende. 18, 18 participanți. 18 pentru. Trebuie să o calculăm și pe colega noastră de la prezidiu. Deci 19 pentru se adoptă în unanimitate. Mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la raportul Gallo. Punctul 20 de pe ordinea de zi e mai complicat de data asta, nu votăm nimic în bloc, e mai lunguț votul acesta. Galo, bitte. Doamna Galo are cuvântul. Vot? Uh, uh, We can vote. Vot sau intervenție? A, deci putem vota. Amendamentul 100 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Dagegen. Împotrivă. Se adoptă. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. La fel ca și la cel de dinainte, Putem spune că sunt identice 114 cu 115? Nu, diferit totul. Votăm electronic pentru că nu mi-am dat seama la 115. Vă rog frumos să apăsați pe buton. 16 împotrivă, 6 pentru. Se respinge. 116 pentru, împotrivă, se respinge. 117 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, se respinge. 127 pentru, împotrivă, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, se respinge. 134 pentru, împotrivă, se respinge. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 135 pentru, Împotrivă. Se uh, respinge. 136 pentru. Împotrivă. Se respinge. 137. Identic cu 24 votat deja, deci adoptat. 138. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 139. Pentru. Împotrivă se adoptă. 140 pentru, împotrivă, se respinge. 141 pentru, împotrivă, respins. 142 pentru, împotrivă, respins. 143 pentru, împotrivă, respins. 144 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 145 pentru. Ba, nu e identic. Nu mai votăm. 146 pentru. Împotrivă. Se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Respins. 148 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Verificăm. Test electronic. Doisprezece pentru 10 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Ba nu, sunt identice. S-a rezolvat. Nu mai votăm nici 153. Ba nu, că e amendament tehnic, spune președintele. Deci, votăm 153 pentru. Împotrivă. Verificare electronică, vă rog frumos, la 153. Cincisprezece pentru 8 Uh, împotrivă, destul de clar până la urmă. 154 uh, pentru împotrivă se respinge. 155 pentru împotrivă respins. 26 pentru împotrivă se adoptă. 27 pentru împotrivă se adoptă. 156 pentru împotrivă se adoptă. 157 pentru Împotrivă. Se adoptă. 158 și 159 identice pentru. Împotrivă. Se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Test. Pentru 160. 20 pentru, 4 împotrivă, foarte interesant, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, se adoptă. 162 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, vă rog frumos. ce pentru 13 împotrivă se respinge. 163 pentru Împotrivă. Din nou, verificare electronică, vă rog frumos. Tot la 12. Deci se respinge. 164 pentru. Potrivă. Aș putea să spun cum a fost formată majoritatea, dar mai bine verificăm. 15 pentru 9 împotrivă se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Clar se adoptă. 166 pentru. Împotrivă se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Respins. 28 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Se respinge. 169 pentru. Împotrivă. Se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 171 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Mai bine verificăm, vă rog. 14 pentru 10 împotrivă. Se adoptă. 173 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Se respinge. 175 pentru. Împotrivă. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Mai bine verificăm. Verificăm la 31, vă rog. Lipsește un vot. Lipsește un vot. A apăsat toată lumea pe buton? Toată lumea. Acum 12 pentru, 12 împotrivă, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, verificăm. 14 pentru 10 împotrivă se adoptă. 178, 179 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, parcă se respinge, dar verificăm. 12 pentru, 12 împotrivă, se respinge. 181 pentru, împotrivă, se respinge. 182 pentru, împotrivă, verificăm. Da, o fi 12 la 12 sau nu, mereu asta e problema. 12 la 11, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Se respinge. 185 pentru. Pentru. Împotrivă. Se respinge. N-a fost clar? Oare m-am mișcat eu prea repede? Verificăm 185 atunci. Sau sunt identice, spune președintele. Foarte interesant. Pe lista mea de vot apare cu minus și apoi cu plus. Chit că la origine au fost identice. Foarte bizar. 15 pentru 9 împotrivă. Bine. Păi dacă într-adevăr sunt identice, atunci contează primul vot. Nu se poate. O întreb pe raportor. Sunt sau nu sunt identice? E clar, lucrurile sunt cum sunt. Se adoptă 185. 186 pentru, împotrivă, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, se respinge. 188 pentru, împotrivă, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, se respinge. 190 pentru, împotrivă, se respinge. 191 pentru. Am uitat eu, oare? Ba, cer scuze, 190? Ba nu, l-am votat. Bine, trecem mai departe. 191. Eu aveam dreptate, spune președintele. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Trecem acum la compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 28, vă rog. Lipsesc două voturi. A apăsat toată lumea pe buton. Închidem atunci votul. Acum sunt 24, de necrezut. 18 pentru, 5 împotrivă. Așa rămâne. 34 pentru. Nu? Bine, 194. Pentru. Potrivă. Se respinge. 195 pentru. Împotrivă. Se respinge. 196 pentru. Împotrivă. Se respinge. 197 pentru. Împotrivă. Se respinge. 198 pentru. Împotrivă. Se respinge. 199 pentru. Împotrivă. Se respinge. 200 pentru. 200 împotrivă. Test. Dafür. 12 la 12 se respinge. 201 McCarthy pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 205 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 206 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 207 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 208 pentru. Împotrivă. Se respinge. 209 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 214 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 214, vă rog. Zwölfter für, zwölfter gegen, abgelehnt. 205. Se respinge. 215 pentru. Împotrivă. Se respinge. 216 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 217 pentru. Împotrivă. Respins. 218 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Se respinge. 231 pentru. Împotrivă. Se respinge. 231 pentru, încă o dată pentru, împotrivă, se respinge. Da, clar. 233. 233 pentru, împotrivă, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, se respinge. 235 pentru. Împotrivă. Se respinge. 236 pentru. Împotrivă se adoptă. 237 pentru. Împotrivă se adoptă. 238 pentru. Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 238 pentru. Ba, nu l-am votat. 239 se scuză președintele. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 240 pentru. Împotrivă. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă se adoptă. 242 pentru. Împotrivă. Verificăm la 242. Lipsesc cei doi întârziați. Toată lumea? Cum sunt 23. Unii se corectează. 19 la 5. Se adoptă. Ce-a fost asta? 41? Nu, 242. 243 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 244 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 245 pentru. Împotrivă. Se respinge. 246 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 40, 249, 250 pentru împotrivă se adoptă. 41, tot așa o eliminare, pentru Împotrivă. Se adoptă. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 253 pentru. Împotrivă. Se respinge. 255 pentru. Împotrivă. Se respinge. 256 pentru. Împotrivă. Verificăm. 9 dafür, 15 dagegen, abgelehnt. Se respinge. 257 pentru, împotrivă, verificăm. Tot așa, 19 la 5. Se adoptă. 258 pentru, împotrivă, se respinge. 259 pentru, împotrivă, se respinge. 260 pentru, împotrivă, se respinge. 261 pentru, împotrivă, se respinge. 262 pentru, împotrivă, se respinge. 263 pentru, împotrivă, se respinge. 264 pentru, împotrivă, se respinge. 265 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 268 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, se respinge. 276 pentru, împotrivă, aș zice că e respins. 277 pentru, împotrivă, se adoptă. 278 pentru, împotrivă, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, se respinge. 291 pentru, împotrivă, se respinge. 292 pentru, împotrivă, se respinge. 293 pentru, împotrivă, se adoptă. 294 pentru, împotrivă, se respinge. 295 pentru, împotrivă, se respinge. 296 pentru, împotrivă, se respinge. 297 pentru, împotrivă, se respinge. 298 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, împotrivă, Verificăm. Verificăm la 49. 15 la 19 se adoptă. 50 pentru. Împotriva. Se adoptă. 299 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 300 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 301. Să votăm sau nu? Nu. 302. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 303. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 304. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 305. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 306. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 307 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 312 pentru. Împotrivă. Se respinge. 313 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 315. 314, mă scuzați. Uh, se adoptă 315 pentru. Împotrivă să verificăm mai bine la 315. 10 dafür, 14 dagegen abgelehnt. 10 pentru 14. 100, 315 pentru, potrivă. 316 test. Ați votat cu toții? Toți ați votat? Nu, cineva nu a votat. Pois, 14 ă, pentru, 10 împotrivă. 317 pentru, împotrivă. Aceeași situație, să verificăm. 14 pentru, 10 împotrivă. 318 pentru, împotrivă. Adoptat. 319 pentru, împotrivă. Adoptat. 320 pentru, împotrivă. Respins. 321 pentru, împotrivă. Adoptat. 322 pentru, împotrivă. Adoptat. 323 pentru, împotrivă. Respins. 324 pentru, împotrivă. Respins. 325 pentru, împotrivă. Adoptat. 326 pentru, împotrivă. Să verificăm. 326. Deci verificăm 326. Doisprezece pentru, doisprezece potrivă, respins. 327 pentru, împotrivă, Adoptat. 328 pentru, împotrivă. Respins. 329 pentru, împotrivă. Respins. 330 pentru, împotrivă. Adoptat. 53 pentru, împotrivă. Adoptat. 331 pentru, împotrivă. Adoptat. 332 pentru, împotrivă. Respins. 54 pentru, împotrivă adoptat 333 pentru, împotrivă, adoptat 55 pentru, împotrivă, adoptat 334 pentru, împotrivă, adoptat 335 pentru, împotrivă, respins 336 pentru, împotrivă, respins 337 pentru, împotrivă, respins 338 pentru, Împotrivă. Respins. 339 pentru. Împotrivă. Respins. 56 pentru. Împotrivă. Adoptat. 340 pentru. Împotrivă. Respins. 341 pentru. Împotrivă. Adoptat. 342 pentru. Împotrivă. Adoptat. 343 pentru. Împotrivă. Respins. 344 pentru. Împotrivă. Adoptat. 345 pentru. Împotrivă. Respins. 346 pentru. Împotrivă. Respins. 347 pentru. Împotrivă. Respins. 348 pentru. Împotrivă. Respins. 349 pentru. Împotrivă. Respins. 350 pentru. Împotrivă. Adoptat. 351 pentru împotrivă, adoptat 352 pentru, împotrivă, adoptat 353 pentru, împotrivă, adoptat 354 pentru, împotrivă, adoptat 355 pentru, împotrivă, adoptat 356 pentru, împotrivă, adoptat 357 pentru, împotrivă, adoptat. Acum avem un vot în bloc 358 până la 365 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, adoptat. Și acum, compromisul 15 pentru, împotrivă, adoptat. 368 pentru, împotrivă, adoptat. 369 pentru, împotrivă, adoptat. 370 pentru, împotrivă, adoptat. 371 pentru, împotrivă, adoptat. 372 pentru, împotrivă, respins. 373 pentru, împotrivă, respins. 374 pentru, împotrivă, respins. 375 pentru, împotrivă, respins. 376 pentru, împotrivă, respins. 59 pentru, împotrivă, adoptat. 377 pentru, împotrivă, respins. 378 pentru, împotrivă, respins. 379 pentru, împotrivă, respins. 60 pentru, împotrivă, adoptat. 380 pentru, împotrivă, adoptat. 381 pentru, împotrivă, adoptat. 382 pentru, împotrivă, adoptat. 383 pentru, Uh, împotrivă, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, adoptat. 387 pentru, împotrivă, respins. 388 pentru, împotrivă, adoptat. 389 pentru, împotrivă, respins. 390 pentru, împotrivă, respins. 391 pentru, împotrivă, adoptat. 61 pentru, Împotrivă. Adoptat. 392 pentru. Împotrivă. Adoptat. 393 pentru. Împotrivă. Respins. 394 pentru. Împotrivă. Respins. 395 pentru. Împotrivă. Adoptat. 396 pentru. Împotrivă. Adoptat. 397 pentru. Nu. A devenit caduc. 398 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Verificăm 398. Unu pentru 23 împotrivă. 399 pentru, împotrivă, respins. 400 pentru, împotrivă, respins. 401 pentru, împotrivă, adoptat. 402 pentru, împotrivă, respins. 403 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, adoptat. 63 pentru, împotrivă, adoptat. 410 pentru, împotrivă, respins. 411 pentru, împotrivă, respins. 412 pentru, împotrivă, Adoptat. Să verificăm 412, vă rog. Nu este foarte clar. Cincisprezece pentru nouă împotrivă. 413 pentru împotrivă. Nu este clar. 413. Verificăm 413. 14 pentru 10 împotrivă, adoptat. 19 19 pentru împotrivă, nu a fost clar. Deci 19, verificăm 19. Lipsește încă un vot. 16 pentru 7 împotrivă. 433. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 435. Devine caduc. 434 pentru, împotrivă, adoptat. 436 pentru, împotrivă, adoptat. 437 pentru, împotrivă, adoptat. 438 pentru, împotrivă, adoptat. 440 pentru, împotriva, adoptat. 441 pentru, împotriva, respins. 442 pentru, împotriva, adoptat. 443 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, adoptat. 445 a fost retras, 446 pentru, împotrivă. Verificăm 446. 14 pentru, 9 împotrivă. 447 pentru, împotrivă. Adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă. Adoptat. 449 pentru, împotrivă. Adoptat. 450 pentru, împotrivă. Respins. 451 pentru, împotrivă. Verificăm 451. 19 pentru 5 împotrivă. Adoptat. 68 pentru, împotrivă. Adoptat. 69 pentru, împotrivă. Adoptat. 70 pentru, împotrivă. Adoptat. 71 pentru, împotrivă. Adoptat. 72 pentru, împotrivă. Adoptat. 73 pentru, împotrivă. Adoptat. 1. Pentru, împotrivă, adoptat. 2. Pentru, împotriva, adoptat. Compromisul 20 pentru, împotriva, adoptat. 21 pentru, împotriva, adoptat. 78 pentru, împotrivă, respins. 79 pentru, împotrivă, respins. 80 pentru, împotrivă, adoptat. 81 pentru, împotrivă, respins. 5 pentru, împotrivă, adoptat. 82 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 22 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 23 pentru, împotrivă, adoptat. 85 pentru, împotrivă, adoptat. 8 pentru, împotrivă, adoptat. 86 pentru, împotrivă, respins. 80, 24 pentru, compromisul 24 pentru, împotrivă, să verificăm compromisul 24. Cincisprezece voturi pentru, șapte împotrivă. Adoptat. 9 pentru, împotrivă. Pentru, împotrivă, adoptat 9. 10 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, adoptat. 12 pentru, împotrivă, adoptat. 92 pentru, împotrivă, respins. 93 pentru, împotrivă, respins. 13 pentru, împotrivă, adoptat. 94 pentru, împotrivă, respins. 14 pentru, Împotrivă. Adoptat. 95 pentru. Împotrivă. Adoptat. 15 pentru. Împotrivă. Adoptat. 16 pentru. Împotrivă. Adoptat. 96 pentru. Împotrivă. Adoptat. 97 pentru. Împotrivă. Adoptat. 17 pentru. Împotrivă. Adoptat. 98 pentru. Împotrivă. Adoptat. 19 pentru, 19 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune președinte, nu e clar. 19. A, nu, spune președinte, ă, am sărit. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Și ajungem la 19 pentru, împotrivă, adoptat. 20 pentru, împotrivă, adoptat. Și acum uh, proiectul de aviz, uh, vot electronic. pentru 6 împotriva, deci este adoptat. Felicitări! Doamna Regner uh, va prelua următorul vot, așa încât pot să fac o pauză pentru vocea mea acum. Mergem la următorul text pe care îl supunem votului. Domnul Vos este raportor. Cred că trebuie să trecem direct la vot pentru că nu avem timp, așa încât uh, zâmbiți, pentru că chiar dacă nu zâmbiți, tot o să votăm. 22 pentru, împotrivă. Deci vă rog să ridicați mâna ca să pot să vă văd. Pentru, împotrivă, adoptat. 23 pentru, împotrivă, adoptat. 24 pentru, împotrivă. Să verificăm 24. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 25 pentru, este identic 130 pentru, împotrivă, respins. 26 pentru, adoptat, spune. 26 pentru, împotrivă, respins. 131 Sigur, desigur, este adoptat, spune. 26 a fost adoptat, ca să fie cât se poate de clar. Să verificăm 26. Lipsește un vot. 23 au votat, 11 pentru, 12 împotrivă, deci este respins. 26. Ajungem la 132. Nu, 131, spune vorbitoarea. O, pentru împotrivă, respins. 132 pentru, împotrivă, respins. 27 pentru, împotrivă. Să verificăm 27. pentru, 8 împotrivă, deci adoptat. 28 pentru, împotrivă. Nu este clar. Vom verifica electronic și 28. 12 pentru, 11 împotrivă, adoptat. 135 pentru. Da, se spune că dacă este adoptat, mergeți la 135. 135 pentru. Împotrivă. Respins. 30. Pentru. Împotrivă. Nu mi este clar să verificăm electronic. 30. Unsprezece pentru 12 împotrivă, respins. Foarte strâns votul. 31 pentru împotrivă, respins. Mi s-a părut clar la început, spune președintele însă cred că mâinile s-au ridicat mai târziu. Deci să verificăm 31 din nou, să, să verificăm electronic 31. 11 pentru 11 împotrivă și o abținere, deci respins. 136 pentru împotrivă. Să verificăm electronic. 21 au votat, 10 pentru, 13 împotrivă. Respins. 33 pentru, împotrivă. Adoptat. 33 pentru, împotrivă. Adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă. Adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă. Adoptat. 143, identic 144 pentru, împotrivă, respins. 36 pentru, împotrivă, adoptat. 37 pentru, împotrivă, adoptat. 145 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 39 pentru, Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Adoptat. 41 pentru. Împotrivă. Adoptat. 42 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic 42. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 150 identic 151 pentru, împotrivă, respins. 43 pentru, împotrivă, adoptat. 152 pentru, împotrivă, adoptat. 153 pentru, Ajungem la 44. Pentru. Împotrivă. Să verificăm 44. A votat toată lumea 14 pentru 9 împotrivă. Ajungem la 45 pentru împotrivă. Respins. 46 Să verificăm. Deci verificăm 45. Vot electronic. 14 pentru, 9 împotrivă. Deci este adoptat. 46 pentru, împotrivă, adoptat. 47 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. 13 pentru, 9 împotriva, adoptat. 154 pentru. Nu, devine caduc. Mergem la 50 pentru. Vă rog, ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 51. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 157. Identic cu 158 pentru, împotrivă, respins. 52 pentru, împotrivă, adoptat. 53 pentru, împotrivă, adoptat. 54 pentru, împotrivă, adoptat. 55 pentru, împotrivă, să verificăm electronic 55. Unsprezece pentru, 12 împotrivă, respins. O sută cincizeci și nouă. 159. Pentru, împotrivă, Respins. 161 pentru Este identic? Nu. 161 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic 161. 7 pentru, 16 împotrivă, în mod clar respins. Următorul 165, 166 pentru. O 160, îmi cer scuze, spune președinta, 160, identic 162, pentru, împotrivă, Respins. 163 și 164 împreună, pentru, împotrivă, respins. 165 și 166 pentru, împotrivă, respins. 56 pentru, împotrivă, verificare electronică. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 167 pentru, împotrivă, respins. 168 pentru, împotrivă, adoptat. 169 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, adoptat. 172 și 173 pentru, împotrivă, respinse. 58 pentru, împotrivă, adoptat. 59 pentru, împotrivă, adoptat. 60 pentru, împotrivă, adoptat. 61 pentru, împotrivă, adoptat. 62 pentru, împotrivă, adoptat. 174 pentru, împotrivă, adoptat. 63 pentru, împotrivă, adoptat. 64 pentru, împotrivă, adoptat. 65 pentru, împotrivă, adoptat. 66 pentru, împotrivă, adoptat. 67 pentru, nu, a fost retras. 175 pentru, împotrivă, adoptat. 68. Pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâna mai bine. 68. Pentru, împotrivă. Adoptat. 176. Pentru, împotrivă. Respins. 177 pentru. 178, spune președinta, pentru, împotrivă, respins. 69 pentru, împotrivă, adoptat 70 pentru, împotrivă, adoptat 71 pentru, împotrivă, să verificăm electronic 71. Zece pentru 12 împotrivă și o abținere. Respins. 179 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. Osta este adoptat 12 la 11, 180 pentru împotrivă, respins, 181 pentru împotrivă, respins, 72 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, adoptat. 73 pentru, împotrivă, adoptat. 182, 183 identice pentru, împotrivă, respinse. 184 pentru, împotrivă, respinse. 74 pentru, împotrivă, pentru, de deci 74 pentru împotrivă. Să verificăm electronic. 74. Cred că este respins, dar nu, nu sunt sigură. 11 pentru, 12 împotrivă. Deci respins. 75 pentru împotrivă. Din păcate nu am văzut foarte clar, așa încât vă rog să ridicați mâna. 75 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic 75 pentru că nu este clar. Este foarte greu să uh, vezi care a fost rezultatul. 15 pentru, 8 împotrivă, adoptat. 76, cine este pentru, împotrivă, adoptat. 77 pentru, Împotrivă. Verificăm electronic. 77. Lipsește un vot. 10 pentru 12 împotrivă, respins. 78 pentru împotrivă, adoptat, respins. 79 pentru, împotrivă, verificăm electronic 79. Unsprezece pentru 12 împotrivă, respins. 185 pentru, împotrivă, adoptat. Și Ajungem la 186. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 81 pentru? Împotrivă? Verificăm electronic 81. Pare să fie respins, dar nu este foarte clar, așa când verificăm. 11 pentru, 12 împotrivă. Respins. 82 pentru, împotrivă, respins. 83 pentru, împotrivă, verificăm. Unsprezece pentru, 12 împotrivă, respins. 84 pentru, împotrivă, adoptat. 85 pentru, împotrivă, adoptat. 86 pentru, împotrivă, adoptat. 87 pentru, împotrivă, în mod clar adoptat. 88 pentru, împotrivă, adoptat. 187 pentru, împotrivă, adoptat. 188 pentru, împotrivă, respins. 89 pentru, împotrivă, adoptat. 90 pentru, împotrivă, respins. 91 pentru, împotrivă, adoptat. 189 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Nouă pentru, 14 împotrivă, respins în mod clar. 92 pentru, Împotrivă. Verificăm 92 electronic. Vă rog insistent, asigurați-vă că ridicați mâna, mâna în mod vizibil, pentru că al minter nu este foarte clar, nu putem să vedem ce se întâmplă în sală. 13 pentru 10 împotrivă, adoptat. 190 pentru împotrivă, respins. 93 pentru pentru, împotrivă, adoptat. 191 pentru, împotrivă, respins. 94 pentru, împotrivă, adoptat. 95 pentru, împotrivă, adoptat. 96 pentru, împotrivă, adoptat. 97 pentru, împotrivă, adoptat. 98 pentru, împotrivă, adoptat. 99 pentru, împotrivă, adoptat. 100 pentru, împotrivă, adoptat. 192 și 193 sunt identice, cine este pentru, împotrivă, respinse. 101 pentru, împotrivă, adoptat. Și ajungem la compromisul 5 pentru, împotrivă, adoptat. Acum mergem la 104. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. O 103. Cine este pentru? Votăm 103 pentru împotrivă. Adoptat. 105 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 105. Cred că este respins, dar nu este foarte clar, așa încât verificăm. 13 pentru 10 împotrivă, deci este adoptat. Vă rog încă o dată să ridicați până astfel încât să fiți văzuți. 106 pentru împotrivă, adoptat. 200 pentru împotrivă, respins. 107 pentru, împotrivă, adoptat. 108 pentru, împotrivă, adoptat. 109 pentru, împotrivă, adoptat. 110 pentru, împotrivă, verificăm electronic 110. deci 11 pentru 10 împotrivă și 2 abțineri, adoptat. O 111 pentru împotrivă. Verificăm și 111 electronic pentru că nu este suficient de clar. cineva încă șovoie să voteze sau nu. 13 pentru, 10 împotrivă. Deci este adoptat. 112 pentru, împotrivă, respins. 113 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 113. 10 pentru, 13 împotrivă, respins. 201 pentru, împotrivă, respins. 202 pentru, împotrivă, respins. 114 pentru, împotrivă, adoptat. 115 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 203 pentru, împotrivă, respins. 204 pentru, împotrivă, adoptat. 116 pentru, împotrivă, respins. 117 pentru, împotrivă, respins. 118 pentru, împotrivă, Verificăm electronic 118. șaisprezece pentru, șapte împotrivă. Deci, în mod clar, adoptat. Vă rog, uh, vă rog să continuați exercițiile de gimnastică, ridicați mâna. 119 pentru, deci 119 pentru, împotrivă, respins. 120 pentru, împotrivă, respins. 205 pentru, împotrivă, adoptat. 121 pentru, împotrivă, verificăm. Doisprezece pentru, nouă împotrivă, două abțineri, adoptat. 122 pentru, împotrivă, adoptat. 123 pentru, împotrivă, adoptat. 124 pentru, împotrivă, adoptat. 125 pentru, împotrivă, adoptat. 126 pentru, împotrivă, adoptat. 127 pentru, împotrivă, adoptat. 128 pentru, împotrivă, verificăm electronic. A votat toată lumea, 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 129 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 1 al raportoarei, 1 pentru, împotrivă, verificăm. pentru, 11 împotrivă, adoptat. Amendamentul 2 al raportorului pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Verificăm. Îmi pare rău, dar uh, e vorba de o diferență mică, deci trebuie să verificăm. Toată lumea a votat 12 pentru 11 împotrivă, deci este adoptat amendamentul 5 pentru împotrivă adoptat. 6 pentru, împotrivă, adoptat. 7 pentru, împotrivă, verificăm 7 electronic. Unsprezece pentru, 12 împotrivă, respins. 8 pentru, împotrivă, respins. 9 pentru, împotrivă, Verificăm din nou 9. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 10 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat. 11 al raportorului pentru, împotrivă, verificare electronică la 11. 11 pentru 10 eh, împotriva adoptat, 12 pentru împotrivă adoptat, 13 pentru împotrivă. Verificăm și acesta electronic, 13. 11 pentru, 12 împotrivă, respins. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 15 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Unsprezece pentru, 12 împotrivă, respins. 16 pentru, împotrivă. Cred că a fost respins, dar trebuie să verificăm. 11 pentru, 12 împotrivă, respins, deci 17 pentru, împotrivă, respins, 18 pentru, împotrivă, același rezultat respins, 19 pentru, împotrivă, adoptat, 20 pentru, împotrivă, respins, 21 pentru, împotrivă, Cred că a fost respins, dar să verificăm electronic. Nu, a fost adoptat cu 12 pentru și 11 împotrivă. Așadar, uh, votăm acum uh, proiectul de aviz uh, în ansamblul său, vot electronic. 14 pentru, 9 împotrivă. Adoptat. Dar n-am ajuns la sfârșitul uh, acestui maraton. Ajungem acum la următoarea listă de vot, următoarea procedură de vot. Este vorba de intermedierea de asigurări. Raportorul este domnul Lene, Amendamentul 14, raportor, pentru. Împotrivă. Aprobat. 15, pentru. Împotrivă. Aprobat. 16, pentru. Împotrivă. Aprobat. 17, pentru. Împotrivă. Aprobat. Ajungem acum la 46, doamna Lichtenberger, pentru. Respins. 19 pentru, împotrivă, aprobat. 20 pentru, împotrivă, aprobat. 21 pentru, împotrivă, aprobat. 22 pentru, împotrivă, aprobat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 49 pentru, Împotrivă? Nu e foarte clar aici. Haideți să verificăm electronic 49. și 12 pentru aprobat, 50 pentru împotrivă, respins, 51 pentru împotrivă, respins, 52 pentru împotrivă, respins. 53 pentru, împotrivă, respins. Trecem la 56 pentru, împotrivă, respins. 23 și 57 sunt identice, pentru, împotrivă, aprobat. 58 pentru. Nu, nu, nu. 59, 59 pentru. Împotrivă. Respins. 24 raportorul pentru împotrivă. Aprobat. 25 pentru împotrivă. Verificăm electronic. 25. 12 pentru, 11 împotriva, aprobat. Ajungem la amendamentul 61. 61 pentru, împotrivă, respins. 26 pentru, împotrivă, aprobat. 62 pentru, împotrivă, aprobat. 63 pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Verificăm electronic. 12 pentru, 11 împotrivă, aprobat. 64 pentru, împotrivă. Apro- respins. 27 pentru, împotrivă. Aprobat. 65 pentru, împotrivă. Respins. 66 pentru. Împotrivă. Respins. 67 pentru. Împotrivă. Respins. 68 pentru. Împotrivă. Respins. 69 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Aprobat. Compromisul 3 pentru împotrivă, aprobat. Trecem acum la 72 pentru, împotrivă, respins. 73 pentru, împotrivă, respins. 74 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, aprobat. Și trecem acum la amendamentul 79, identic cu 76, pentru... Nu, 29 spune vorbitoarea. 29, care e identic cu 76 pentru împotrivă, aprobat. 77 pentru. Nu. Nu spune vorbitoarea. Trecem la amendamentul 30 pentru împotriva aprobat. Ajungem acum la 31 pentru împotrivă aprobat, 32 pentru împotrivă aprobat, 33 pentru împotrivă, aprobat, 81 pentru împotrivă, respins, 82 pentru împotrivă, respins, 83 Lichtenberger pentru împotrivă, respins, 84 pentru împotrivă, respins, 85 pentru împotrivă, respins, 86 pentru împotriva, respins. 87 pentru, împotriva, respins. 88 pentru, împotrivă, aprobat. Și trecem acum la 92 pentru, împotrivă, respins. 93 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm 93. 12, 12 voturi pentru, 11 împotriva, aprobat, 94 pentru, împotriva, respins, 34 pentru, împotriva, aprobat, compromisul 5 pentru, împotriva, aprobat, 36 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 16 pentru, 6 împotrivă. Aprobat. 37 pentru. Împotrivă. 37 pentru. Împotrivă. Să verificăm 37. Optsprezece pentru, cinci împotrivă aprobat. Vă rog, arătați foarte clar cu mâna sus. 100 pentru, împotrivă. Cred că este aprobat, dar trebuie să verificăm. Încă o dată, cred că e diferență de un vot. Verificăm 100. Doisprezece pentru, unsprezece împotrivă, aprobat. 101 pentru, împotrivă, respins. 102 pentru, împotrivă, aprobat. Dar verificăm, verificăm. Cred că a fost aprobat, dar să verificăm. A votat toată lumea. 12 pentru, 11 împotrivă, aprobat. 103 pentru împotriva respins, 104 pentru împotrivă aprobat, 105 pentru împotrivă aprobat, 106 pentru împotrivă respins, 38 pentru împotrivă Nimeni nu ne-a spus de la socialdemocrați ce se întâmplă. Haideți să verificăm electronic. 16 la 7, aprobat. 107 pentru, împotrivă, respins. 39 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, aprobat. Ajungem la 108 pentru împotrivă respins, 41 pentru împotrivă respins, 42 pentru împotrivă. Verificăm 42. șaptesprezece la șase, clar aprobat, 109 pentru împotrivă respins, 110 pentru, împotrivă, respins, 1 de la raportor pentru, împotrivă, aprobat, 2 pentru, împotrivă, aprobat, 3 pentru, împotrivă, aprobat, 4 pentru, împotrivă, aprobat, 5 pentru, împotrivă, aprobat, 6 pentru, împotrivă, aprobat, 43 identic cu 44 pentru împotrivă, respins. 7 pentru împotrivă, aprobat. 7 pentru împotrivă, aprobat. 9 pentru împotrivă, verificăm, verificăm. Respins. 10 pentru, împotrivă, respins 11 pentru, împotrivă, verificăm 11. Trei persoane n-au votat. 10 pentru 12 împotrivă, respins 12 pentru împotrivă, aprobat 13 pentru împotrivă, aprobat. Și acum votăm tot proiectul de raport, vot electronic. A votat toată lumea, 22 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicităm raportorul. eine einzige Abstimmung. Un singur vot mai avem și acesta va fi unul foarte rapid. E vorba de avizul lui Bernard Rapcai. Repede, repejor, vot electronic, vă rog frumos. Haideți să votăm, s-a deschis votul. Se pare că încă nu. Vă rog frumos să aveți puțin tică răbdare. Imediat va funcționa. Eu vreau să votăm electronic. Acum merge. Acum merge. Fără probleme, după cum era și de așteptat, 23 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. S-au terminat voturile, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu uh, pentru ajutor, uh, doamnă Regner. Nu mai avem reuniune coordonatorilor acum. Vom avea o reuniune specială a coordonatorilor la Strasburg. E bine, oricum uh, în perioada Paștelui nu se întâmplă nimic. Domnul Vilan, voia să spuneți ceva? Nu. Se suspendă reuniunea.